Dear colleagues, please, may I ask you to take seat to start our... Stimați colegi, vă rog să luați loc ca să ne putem începe activitatea. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. O considerăm adoptată. Apoi uh, o serie de comunicări ale președinției. Mai întâi, după cum știți, astăzi avem aniversarea atacului terorist de la Bruxelles. Domnul președinte Tajani a invitat membrii și personalii Parlamentului European la ora 10 în fața hemiciclului pentru o comemorare a victimelor acestor atacuri. Vom suspenda, prin urmare, activitatea noastră la 9.55 și vom face o pauză de 10 minute pentru această comemorare. La 10 și 5 ne întoarcem și ne reluăm activitatea. Apoi, recomandările de după ședința coordonatorilor de ieri, în ceea ce privește raportarea viitoare, s-a decis ca rapoartele anuale vor fi considerate a fi în afara cotei și grupurile vor trimite propuneri privind viitorul raport a secretariatului până pe 24 martie la prânz. Planul de măsuri privind serviciile financiare va fi pe lista de priorități ulterioare, nominalizări, capacitarea concurenței, uh, Comisiei Concurenței pentru a interveni S-a luat notă de faptul că ALDE, în conformitate cu politica de rotație, ar fi interesați în acest raport anul viitor, un raport anual pentru concurență ALDE, raportul anual ECB la Socialiști și Democrați, raportul pentru servicii financiare Socialiști și Democrați, bugetul reformarea sistemului european de resurse proprii la socialiști, reguli și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre, al modului în care Comisia își exercitează puterile de autoritate, examinarea actelor delegate și alte măsuri delegate, s-a agreat să mergem cu, obiectiv, cu o procedură de non-obiecțiune, termenul de depunere amendamentelor 23 martie, Apoi, în ceea ce privește pachetul privind uh, monitorizarea, am împărțit activitățile între mai și iunie în ceea ce privește guvernanța economică și întâlnirea cu reprezentantul uh, Băncii Ital- Centrale Italiene. Asta pe fi miercuri la ora 5 după amiază. De asemenea, programul audierii a fost aprobat, dialogul economic cu Comisia și dialogul privind punerea în aplicare a recomandărilor de țară în aceeași zi ca și prezentarea celor noi, asta va fi 30 mai, doi membri ai ECON, următorul domnul Morel, vor participa la activitatea rețelei petiții. Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, cu numărul 4, de fapt, pe listă, și anume extrem de importantă audiere privind cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale. După criza financiară, Parlamentul a înțeles uh, rolul esențial jucat de aceste contrapărți centrale în restructurarea sectorului financiar. Ca urmare a contribuției noastre, legislația a oferit Comisiei a oferit acestui sector sarcini suplimentare și cerințe suplimentare în același timp. De pe de o parte, acest demers asigură monitorizarea zilnică a rezoluției contrapărților centrale și Banca Centrală Europeană a instituit o serie de măsuri pentru a asigura monitorizarea activității băncilor și a firmelor care sunt membre. Riscul de șocuri de amploare care ar putea să ceară măsuri de redresare și eventual rezoluție nu pot fi excluse. Miza va fi foarte mare într-un astfel de context și sarcina va trebui. Această inițiativă a fost a început cu adoptarea rezoluției Parlamentului în 2013, urmând apoi cererea de definitivare a unui cadru de rezoluție pentru contrapărțile centrale. Avem acum o serie de instrumente și stimulente menite a asigura prevenirea crizelor în cazul în care acestea au loc. Propunerea, de asemenea, reflectă foarte bine situația discuțiilor la nivel internațional, unde FSB și CPMI au fost extrem de active în ultimii ani și continuă să rămână extrem de active și în prezent. Apreciem ocazia de a avea acest schimb de opinii în prezent și îmi face o plăcere deosebită să avem alături de noi pe doamna Elke König, care este președinta, președinta FSB, și care a participat la discutarea acestui dosar, Steven Major, care este președintele ESMA și care va putea să ne prezinte puțin opinia celor care reglementează piața activelor. Sigur, punctele de vedere pe această propunere diferă și noi, în calitate de colegislatori, va trebui să reușim să aliniem interesele contrapărților centrale, membrilor și ale clienților, păstrând continuitatea activităților în domeniu fără a prejudicia niciuna din părți. În al doilea panel avem trei vorbitori din partea contrapărților centrale, domnul Eric Müller, care este președintele Eurex Clearing, domnul Terence McCorning, ofițer de risc la BNP Paribas, și Eileen Clary, care este director de analiză de risc la BlackRock. Vă mulțumesc uh, pentru că ați venit. Aveți cam 7-8 minute fiecare dintre vorbitori. După fiecare sesiune vom avea un schimb de opinii cu membrii comisiei. Membrii comisiei noastre au 3 minute pentru întrebări și experții 3 minute să răspundă. La finalul audierii voi da cu cuvântul coraportorilor Iacov von Weizsäcker și îi spunem pentru a conchide discuția. Dau acum cuvântul doamnei Elke König. Vă mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc că m-ați invitat aici să vă vorbesc într-o zi atât de importantă și plină de semnificații pentru Bruxelles și pentru Europa. De unde interesul în aceste contrapărți centrale? ca să continui ce a spus domnul președinte, contrapărțile centrale sunt temelia pieței produselor derivate. Ele vin să reducă riscurile din sistemele financiare, mai ales când e vorba de interconectivitatea marilor bănci, însă în același timp acestea trebuie să fie extrem de solide, implicând o gestiune a riscului, teste de stres și, de asemenea, include ceea ce lipsea până acum, și anume un mecanism de redresare și rezoluție. SRB, ca autoritate de rezoluție, are interesul de a vedea un cadru solid pentru acest mecanism de rezoluție a contrapărților centrale, pentru că nu e vorba aici doar de instituții din zona euro care sunt afectate. Însă, prin urmare, membrii noștri sunt toți, cu toții expuși la riscurile secundare. Dacă contrapărțile centrale eșuează, membrii sunt afectați și la fel uh, ar funcționa și în cazul invers, pentru că un eșec al contrapărților centrale în ultimă instanță ar putea să reflecte uh, eșectul unuia sau mai multora, aș sublinia mai multora, dintre membri. După cum s-a spus deja, noi am participat uh, activ și la activitățile FSB, al Consiliului pentru Stabilitatea Financiară, și ocupându-ne și de interacțiunile între contrapărțile centrale și membrii clearing. Raportul comisiei pe care o prezidez va fi publicat în pregătirea întâlnirii G20 din vara acestui an. Dar de ce suntem noi astăzi aici? Propunerea comisiei privind redresarea și reducerea contrapărților centrale, publicată în noiembrie, se aliniază în linii mari uh, situației internaționale. Noi, cei de la FSB, salutăm această propunere și ne bucură să vedem că autoritățile de monitorizare de rezoluție bancare vor participa alături de colegile noastre și alături de un nou comitet de rezoluție al ESMA. Este extrem de important ca această interacțiune între autoritățile relevante să fie coordonată și de aceea apreciem nu doar claritatea textului vizând acele componente obligatorii, dar se vorbește și despre situațiile de mediere în caz de dezacord în cadrul colegiului. Și de asemenea apare și acest angajament de a constitui grupuri de gestiune de criză pentru contrapărțile centrale mari. Însă există și posibile îmbunătățiri Trei aspecte ar merita atenție suplimentară din partea dumneavoastră. În primul rând, uh, modul în care sunt abordați uh, membrii de clearing. Casele de compensare. Un eșec al acestora însemna un eșec al contrapărților centrale. Și apoi, dacă dorim într-adevăr o bună funcționare a contrapărților centrale, ce se întâmplă dacă vrem să restabilim situația acolo? Impunem pierderile asupra caselor de compensare. Și atunci, rezoluția contrapărților centrale nu este o altă problemă de genul too big to fail, ci ne arată că riscul de interconectivitate nu mai e o discuție strict interbancară, ci acum este o discuție de, de contrapărțile centrale. Problema apare dacă o rezoluție bancară nu poate fi pusă în aplicare așa cum trebuie, din motive specifice. Prin urmare, succesul contrapărților centrale depinde de succesul rezoluțiilor bancare. Practic sunt două fețe ale aceleiași medalii. Este o idee care nu s-a bucurat de eco în forurile internaționale, dar eu insist. Și atunci, eventual, o suspendare a anumitor obligații pentru casele de clearing ar putea fi avută în vedere. Ar putea fi, eventual, o scutire pentru acele case de compensare care sunt în proces de rezoluție sau măsuri menite a asigura absorpția pierderilor. Evident, nu există nicio rețetă magică pentru a face ca pierderile să dispară. Deci anumite case de clearing vor trebui să poarte o povară mai mare a posibilor pierderi sau unor pierderi mai complexe care ar trebui să meargă dincolo de aceste case de clearing directe la cele indirecte. Tema, după cum spuneam, e veche și propunerea prezintă, într-adevăr, aspecte problematice. Dar a doua chestiune este procedura de intrare în rezoluție. Această demarare este necesară pentru un eveniment de genul rezoluției contrapărților centrale. Această declanșare trebuie să aibă loc uh, înainte de a fi prea târziu înainte de încheierea efectului waterfall pentru contrapărțile centrale, pentru a avea într-adevăr o rezoluție funcțională și pentru ca autoritățile relevante să aibă dreptul de a o pune în aplicare. Asta dacă ne gândim că contrapărțile centrale nu sunt foarte bine capitalizate și nu sunt concepute pentru a rezista la pierderi cauzate de încetarea plăților. Apoi, o altă chestiune se referă la modul în care colegislatorul poate decide să armonizeze cadrul contrapărților centrale în Uniunea Europeană. Evident, contrapărțile centrale sunt interconectate și interconectate și cu băncile. Armonizarea supervizării contrapărților centrale poate fi făcută la nivel european în diferite moduri, odată s-ar putea replica abordarea care vizează Uniunea Bancară cu o singură autoritate de monitorizare și de rezoluție, dar trebuie să ne gândim că contrapățile centrale sunt prezente doar într-un număr limitat de state membre. Însă, eforturile noastre ar trebui să se concentreze în principal pe ideea că conținutul propunerii vine să ofere stabilitate financiară. Vă mulțumesc pentru atenție. Îmi cer scuze că mi-am depășit puțin timpul și cu plăcere am să răspund la întrebări după aceea. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Stephen Major, președintele ESMA. Thank you, uh... Mulțumesc, Roberto, pentru că mi-ai dat cuvântul. Dragă președinte, onorați membrii ai Parlamentului European, dați-mi voie, în primul rând, astăzi să exprim gândurile cu această comemorare tristă pentru Belgia și pentru Europa de astăzi. Vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră că găzduiește această audiere, importanta propunere de introducere a uh, unui uh, regim de rezoluție și recuperare pentru contrapărțile centrale, CPC. Uh, voi vorbi despre experiența uh, ESMA în legătură cu uh, rezistența CPC-urilor. După cum știți, importanța CPC-ului în Europa și global a crescut foarte mult în anii trecuți după implementarea angajamentelor G20. CPC-ul este menit să reducă riscul sistemic în rândul participanților la piață. Așa cum s-a confirmat la uh, testul de rezistență de anul trecut uh, făcut de ESMA, CCP-ul, uh, CPC-ul sunt uh, structuri importante. Uh, neplățile de la nivelul CPC pot să propage uh, acest lucru mai departe. Rezistența CPC este un obiectiv uh, cheie pentru menținerea uh, stabilității financiare. În anii trecuți, ESMA a susținut implementarea coerentă a abordării um, europene pentru a crea o rezistență a CPC. Am promovat uh, convergența uh, structurilor de supraveghere prin uh, linii de orientare și prin participarea activă la colegiile de supraveghere ale CPC. În plus, în ceea ce privește testul uh, de rezistență la nivelul european, am uh, elaborat alte uh, teste de rezistență pentru CPC și ne îmbunătățim cadrul metodologic. Vreau să menționez că am contribuit și la revizuirea prudențială a CPC-urilor individuale atunci când am validat uh, uh, schimbări majore ale riscul, modelului de risc ale CPC-ului. Um, am aplicat în mod consecvent regulile pentru sectorul financiar și acest lucru trebuie să fie completat cu un cadru pentru uh, redresarea și rezoluția CPC-ului în condițiile de piață. Prin urmare, salut legi propunerea legislativă a Comisiei Europene care introduce un regim sănătos pentru uh, redresarea și rezoluția CPC-urilor. Propunerea este în general echilibrată, proporțională și coerentă cu alte uh, texte de lege europene, inclusiv directiva privind redresarea și rezoluția băncilor și orientările internaționale care au fost uh, elaborate realizate de OICV și de alte structuri. Aș vrea să exprim aprecierea pentru rolul cheie pe care propunerea legislativă uh, uh, joacă pentru ESMA și pentru autoritățile de supraveghere uh, ale CPC. Pot să confirm că ESMA este gata să își îndeplinească sarcinile din această propunere. Totuși, nu sunt de acord cu concluzia din propunere că aceste sarcini multiple nu implică resurse. Ținând cont de riscurile implicate, ar trebui să evităm o lipsă de resurse uh, pentru a pune în aplicare acest text legislativ important. Aș vrea acum să mă refer la trei aspecte cheie ale propunerii. Planificarea redresării, mijloacele de uh, uh, uh rezoluție sunt puncte importante. În primul rând, atunci când vorbim despre planificarea adresării, vreau să subliniez responsabilitatea primară pe care o au CPC-urile să elaboreze planuri uh, de uh, redresare sub supravegherea autorităților competente și a colegiului CPC. Pe lângă instrumentele existente, propunerea introduce măsuri de intervenție timpurie. După părerea mea, propunerea Comisiei ar putea să beneficieze de uh, o structură mai detaliată pentru a uh, facilita convergența de supraveghere și de a stabili uh, jaloane pentru CPC-urile din terțe țări. Sunt norme de reglementare sau linii de orientare pe care le avem în vedere. Apoi, instrumentele de rezoluție. Este esențial să înțelegem că există paralele cu directiva uh, privind rezoluția și redresarea băncilor, totuși caracteristicile infrastructurii piețelor financiare, cum sunt CPC-urile, sunt diferite de cele ale băncilor și firmelor de investiții. Prin urmare, vă îndemn să vă uh, uh, aplicați asupra fiecărui instrument de rezoluție într-un context specific, să le aplicați coerent cu contextul cadrul EMIR dați-mi voie să spun că alegerea dintr-un, uh, dintr-o gamă largă de instrumente de rezoluție uh, va asigura o flexibilitate autorităților, mai ales ținând cont de Eh, condițiile de piață. Și a treia importantă caracteristică este guvernanța eh, procesului de eh, rezoluție. După cum știți, CPC-urile sunt infrastructuri care operează transfrontalier și coordonarea între autoritățile pertinente trebuie să fie asigurată în permanență. Recunoaștem că este greu să crești, creezi un proces uh, ideal care să implice un număr mare de autorități de rezoluție și de redresare, aș vrea să vă atrag atenția asupra uh, experienței uh, ESMA în ceea ce privește colegiile care operează în cadrul EMIR. Până acum, uh, am uh, lansat uh, un proces de obținere a unui aviz emir. Asta cere ca o majoritate de două treimi din membrii colegiului să-și exprime susținerea pentru a trimite o uh, propunere ESMEI pentru mediere. Acest lucru s-a întâmplat foarte rar însă. Trebuie notat că o compoziție mai uh, cuprinzătoare uh, Uh, ar face mai uh, greoare, greoaie obținerea unei astfel de majorități. Acest lucru se referă și uh, la alte autorități de supraveghere, mai ales cele care supraveghează casele de compensare. Poate că vreți să rețineți atunci când negociați aceste dispoziții din propunerea Comisiei, care acum prevede ca fiecare membru poate să uh, se adreseze ESMA pentru medierea unei uh, propuneri, a unei decizii propuse. Cred că uh, trebuie să eliminăm totuși obstacolele pentru acest lucru în comparație cu emirul Procesul legislativ uh, în ceea ce privește CPC trebuie să țină seama de uh, orice alte orientări uh, care vin din partea Consiliului pentru Stabilitate Financiară sau OICV-ului. și e bine să avem o confirmare a calendarului. În încheiere aș vrea să vă uh, reasigur că suntem angajați uh, să asigurăm uh, stabilitatea piețelor financiare și a infrastructurii acestora. Suntem gata să dăm consiliere pentru că acest text legislativ să fie un succes. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și acum vom deschide discuția noastră. În primul rând dăm cuvântul domnului coraportor Iacob von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru aceste observații utile. Am trei întrebări. Prima întrebare are de a face cu Colegiul de Reglementare și abordarea acestuia în legătură cu supravegherea CPC-urilor și ceea ce se propune în ceea ce privește redresarea și rezoluția. Cred că s-a spus că, în general, funcționează foarte bine tot acest cadru atunci când condițiile sunt favorabile. Însă, bineînțeles, pot să întâlnească dificultăți și de aceea există Uniunea, Uniunea Bancară atunci când condițiile nu sunt bune. Cred că s-ar putea să existe și chestiuni legate de încredere în ceea ce privește partajarea poverii, cine ce plătește. Așa că prima mea întrebare e următoarea. Ținând cont de natura problemei, Sper că nimeni din această clădire nu va trăi zilele când vom trece printr-un eșec uriaș al unui CPC, uriaș. Cred că trebuie să ne axăm pe pregătirea pentru vremuri grele și dacă așa stau lucrurile, atunci oare nu există un argument solid de a o lua pe drumul unei uh, autorități de supraveghere unice? Aceasta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare e puțin uh, delicată de menționat acum, înainte de sfârșitul lunii, însă are de-a face cu subiectul care a fost menționat implicit și anume Brexitul și anume în ce măsură considerăm că propunerile actuale și ceea ce există deja în legislație în EMIR și propunerea pentru redresare și rezoluție se adresează provocărilor potențiale legate de Brexit. Pentru că s-ar putea să avem CPC-uri majore și alte instituții care operează în exterior, în exteriorul jurisdicției noastre și ce ar însemna așa ceva. Dacă, de exemplu, ar fi prudent să includem uh, un regim de echivalență mai robust în ceea ce privește statele terțe. Sau poate am putea să ne inspirăm din ce face SUA și să mergem poate și mai departe în ceea ce privește cerințele extrateritoriale. Aceasta a fost a doua întrebare. A treia se adresează doamnei König și anume cum se va trece de la redresare la rezoluție? Care e factorul declanșator? Pentru că e un context diferit aici. Să facem aceste lucruri înainte să ajungem la sfârșitul efectului de cascadă, acel waterfall, sau e nevoie de un mecanism prin care să ne putem asigura că rezoluția nu este declanșată prea repede, dar nici prea târziu. Mulțumesc! Da. Bun, veți avea de răspuns la foarte multe întrebări. Îmi cer scuze, spune doamna Swinburne. Doamnă Koenig, în primul rând vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în acest com Comitet Unic de Rezoluție. Înțeleg că sacina dumneavoastră a fost foarte dificilă și anume să discutați cu toți cei de pe partea de reglementare, să ajungeți la o concluzie și ca toți membrii să fie de acord cu aceeași direcție. Înțeleg foarte bine și înțeleg că lucrați din greu, astfel încât să vă asigurați că lucrurile vor merge bine. Mă bucur că această legislație e una globală pe care Comisia încearcă să o respecte. Cred că sarcina mea, în calitatea mea de coraportor, e să mă asigur că noi apreciem munca făcută de experții tehnici și să încercăm să nu schimbăm prea mult pe aspectele tehnice, ci odată ci să vedem ce putem face pe celelalte părți. O întrebare specială pentru dumneavoastră, doamnă König. Ținând cont de faptul că FSB s-a uh, axat pe, a, pe o abordare pe instrumente în ceea ce privește CPC-ul. Ce credeți? Unele instrumente propuse sunt mai bune pentru scenariile legate de incapacitatea de plată și cele de care nu țin de incapacitatea de plată. În ceea ce privește scenariul legat de incapacitate de plată, aș vrea să știu dacă credeți că structura de stimulente poate să fie afectată, mai ales în ceea ce privește casele de compensare. Încă ceva la ce știu că lucrați e aspectul legat de compensare. Cu siguranță în a doua discuție de astăzi se va discuta despre acest aspect pentru că industria are niște poziții puternice pe compensare din direcții diferite. M-ar interesa să știu cum vedeți dumneavoastră toate acestea și cum măsurile de compensare ar putea să fie valoroase și să intre în joc? Domnule Mayor, aș dori să Continui un punct aici care din nou are de-a face cu această abordare pe instrumente pentru uh, redresare și rezoluție. Există puține la nivelul 2 al propunerii. Ținând cont de rolul ESMA și de practicile de supraveghere în Uniunea Europeană și ținând cont și de, și de diversitatea majoră între CPC-urile autorizate în Uniunea Europeană, credeți că o abordare mai armonizată e una posibilă? Sau, ca să mă exprim alt, altfel, ați avea aceeași abordare de supraveghere pentru CPC-uri micuțe sau ca, pentru entități mari ca cea a colegului de lângă dumneavoastră de la Eurex. Mulțumim! Mulțumesc, domnule Președinte, spune doamna Hübner, vă mulțumesc pentru prezentări. Înțeleg că avem de a face cu un vid mare în reglementare acum și ne dorim să fie reduse riscurile în sistemul financiar. Cred că așa stau lucrurile și cred că trebuie să ținem cont de interconectivitatea existentă cu alte acte legislative care sunt deja în prelucrare. Pe de altă parte, mă gândesc că și e o ocazie în care putem să venim cu un suflu nou. Am putea să privim totul dintr-o perspectivă nouă. Am mai multe întrebări scurte pe care aș dori să vi le adresez. În primul rând, această interfață între redresarea și rezoluție. Uh, pentru bănci și regimul pentru CPC-uri, pentru redresare și rezoluție. Doamnă König, ne spuneați de anumite ghiduri din partea FSB înainte de vară, le așteptăm. Ar trebui să așteptăm aceste linii directoare înainte să începem munca în ceea ce privește rezoluția CPC-ului, CPC-urilor. Ați putea face niște comentarii în acest sens. Și apoi mai am o întrebare care are de a face cu acest principiu care există în în cadrul Consiliului pentru Stabilitate Financiară și anume nediscriminarea pentru CPC-uri în rezoluție. Avem deja toate acestea în directiva privind redresarea și rezoluția. Aș dori să știu dacă considerați că se fac suficiente lucruri în ceea ce privește și contextul global al crizei financiare. Înțeleg că um, Există și un aspect legat de schimbul de informații între instituții și autorități. Dacă ne uităm la propunere, cred că nu apare nimic uh, concret în acest sens. Credeți că e nevoie de dispoziții privind schimbul de informații între CPC-uri, autoritățile de redresare și rezoluție pentru CPC-uri și cele bancare? Și domnule Meyer, în același context, vom avem două comitete de rezoluție, unul în cadrul uh, autorității bancare europene și înțeleg că și în ESMA, în articolul 5 de regulament, din regulament care are de-a face cu CPC-ul, credeți că ar fi important să se facă un comitet mixt care să se adreseze acestor probleme? Și o a doua întrebare în legătură cu angajamentul pe care vi l-ați asumat în ceea ce privește instrumentele și ajustarea. Anul trecut ați fost unul dintre puținii sau poate chiar singurul care vorbea de această marjă de ajustare care să nu fie exclusă a priori dintre instrumente, ci să se țină cont de aceasta ca instrument de rezoluție ultim, atunci când toate celelalte instrumente au fost deja utilizate. E un lucru care nu apare în propunerea comisiei, însă cred că se ține cont de el în cadrul FSB. Așa că mă întreb, nu a fost închisă această dezbatere legată de marja inițială de ajustare? Veți rămâne la această dispoziție sau ce fel de altfel de garanție ați propune? Mulțumim! Acum Corafan Nizorfoit în 3 minute. Mulțumesc, mulțumesc și doamnei König și domnului Maior pentru prezentări. Aș continua întrebările doamnei Swinburne în ceea ce privește instrumentarul. Până la urmă, întotdeauna e o chestiune între flexibilitate și viteză. Cred că cu toții putem să fim de acord că trebuie să avem instrumentele potrivite în instrumentarul nostru. Dar dacă suntem mult prea prescriptivi, uh, și ne gândim și la ordine, probabil am putea să ajungem la niște instrucțiuni de utilizare de tip IKEA și când încercăm să le urmăm, întotdeauna ceva lipsește sau ceva nu e bine și ajungem la o situație foarte neplăcută. Cum credeți că ne putem asigura că există suficientă uh, flexibilitate ca să și reacționăm rapid? Ne axăm pe riscurile pe care le cunoaștem deja, bineînțeles, însă în aceste vremuri, cu atacuri cibernetice, probabil nevoia de viteză este foarte, foarte mare. Dacă ne gândim la redresare, poate nu e timp și atunci trebuie să se treacă direct la ultima etapă. Cum putem să ne asigurăm și mă refer la observațiile domnului Mer legate de guvernanță, cum ne putem asigura că toate regulile de guvernanță pe care le facem lasă suficient spațiu unei reacții rapide. Cred că până la urmă de asta avem nevoie cel mai mult. Trebuie să existe marge de manevră pentru a face o evaluare până la urmă și să putem să acționăm foarte rapid. Vă mulțumesc! Mulțumim, Miguel Viegas. Uma, uma questão mais, uh, mais básica. Întrebarea de bază în acest moment. Vorbim acum despre o etapă inițială. Nu avem încă o idee foarte clară în legătură cu scara problemei. Însă, ce mi-aș dori eu să știu mai mult? În ceea ce privește contrapărțile din Uniunea Europeană, aș dori să știu care e riscul lor sistemic care e riscul sistemic al contrapărților înregistrate și aș dori să știu mai multe despre cum uh, s-au comportat ele în trecutul recent. Au avut dificultăți și reprezintă ele într-adevăr un risc sistemic? Am dori să știm mai multe despre aceste aspecte pentru că nu vorbim de un efect de pârghie implicat aici. În caz de faliment vor exista pierderi, însă efectul de contagiune justifică această supraveghere, e ceva ce aș dori să înțeleg mai bine. Mulțumesc, nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la Catch the Eye. Îmi cer scuze invitaților noștri îi voi da întâi cuvântul doamnei Elke König pentru a răspunde. Nu, pervanș, bine, mai, mm, terminăm cu întrebările, întrerupem ședința pentru că la 10 trebuie să plecăm la, spre comemorare. Mulțumesc! Credeam că voi avea mai mult timp până să intervin. Mulțumesc pentru cele două prezentări care ne-au permis să înțelegem mai bine propunerea comisiei. Trei întrebări. Prima, în parte, a fost deja adresată de doamna Swinburne. Poate că e mai mult o întrebare pe domnul, pentru domnul Mayer. Însă în ceea ce privește examinarea de Parlament acestei propuneri, dacă e important să fie redusă marja de manevră a supraveghetorilor naționali în ceea ce privește rezoluția și armonizarea și dacă da, atunci care ar fi pistele principale pe care ar trebui să le examinăm? O a doua întrebare, ați criticat foarte mult modul în care funcționează colegiul și ați spus că pentru că în cazul rezoluției CPC-urilor lucrurile vor fi și mai dificile. Dar nu ne-ați spus ce fel de model v-ați dori dumneavoastră, ce fel de model de guvernanță al colegiului. Și apoi, ținând cont de toate aceste întrebări, bineînțeles, există și Brexitul, care a fost menționat deja de colegii mei. Aș dori, pe lângă ceea ce ne-ați spus, să ne mai spuneți ce considerați dumneavoastră că ar trebui să facă Europa celor 27? Știu că nu ține neapărat de competențele dumneavoastră principale, însă supravegheați cu atenție riscurile legate de stabilitate și atunci cum ar putea fi organizate autoritățile de supraveghere în legătură cu riscul sistemic care ar putea fi cuprins în CPC-uri? vă puteți uh, gândi la o abordare care ar putea să țină cont de locul pe piață și locul de înregistrare al CPC-ului, mai ales pentru cei care vor face acțiuni de clearing în euro. Acestea ar fi întrebările mele scurte. Mulțumim! Ați primit multe întrebări complexe, va fi greu pentru dumneavoastră să răspundeți la fiecare dintre ele pentru că nu prea avem timp, însă acum suspendăm ședința și ne vom întoarce la 10 și 5 minute și mergem în fața hemiciclului pentru comemorare. Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Dear Vice Chair. Da, domnule vicepreședinte, coraportor. Așadar, multe întrebări uh, pertinente. Elke König. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, multe întrebări bune. O să întreb cu aceea referitoare la abordarea colegiului, unde uh, mă diferențiez de Steven ca și părere. Păi Cred că este vorba despre scenariile de uh, neîndeplinire a obligațiilor de default în care există uh, nerespectarea uh, acestui uh, principiu de una sau mai multe bănci. Cred că colegiul este necesar pentru că trebuie să fie la oaltă autoritățile de rezoluție, de supraveghere a membrilor de compensare și a CPC-ului pentru ca să se ajungă la o soluție bună în momente bune în planificare și momente uh, proaste. Însă, în același timp, trebuie să există o discuție care nu ne introduce într-un cerc vicios al dezacordurilor. E nevoie de un mecanism, un declanșator de mediere și e nevoie de un mediator independent și obiectiv. Și gândindu-mă la ce spunea Steven în legătură cu faptul că n-au fost niciodată la mediere. Noi abia ce suntem la început, dar am fost la mediere la Autoritatea Bancară Europeană privind o dispută referitoare la un plan de rezoluție. Deci e nevoie de declanșatori clari aici. N-am să mă refer acum la Brexit, însă am să spun altceva. Avem contrapărți centrale internaționale, sunt prezente în Europa, dar și în afară, și e important că aceste contrapărți centrale care se concurează reciproc trebuie să concureze operând cu aceleași standarde de siguranță și trebuie să existe o recunoaștere largă a regimului propriu, fără a te pomeni în situația în care nu mai poți să-ți controlezi propriile operațiuni și atunci de ajutor e să ai o contraparte centrală în propriul domeniu. Ce ar putea declanșa procedura de rezoluție? E o chestiune menționată în câteva rânduri. E nevoie de flexibilitate din partea autorităților de rezoluție, însă în momentul în care începe rezoluția, sunt afectate drepturile de proprietate a câtorva părți. Și garanția e principiul că niciun creditor nu trebuie să fie prejudiciat, să fie într-o situație mai proastă. Am văzut că multe din cele spuse se regăsesc în propunerea comisiei E mai mult, uh, formularea tinde mai mult să fie o sugestie decât o cămașă de forță. Există și o componentă prospectivă. E vorba de situația în care nu se pot presta activități concrete, nu se poate restaura viabilitatea. Primele măsuri eșuează și atunci ce poți să faci la a doua etapă de licitare? Și asta ne duce la întrebarea referitoare la instrumentarul necesar. Cu toții înțelegem că o contraparte centrală nu e o bancă. O contraparte centrală, practic, e un computer care trebuie păstrat în funcțiune. Și atunci, din instrumentarul propus, Vânzarea nu e un scenariu posibil, nici o situație de tranziție n-ar fi acceptabil, ci mai posibil rezoluția ar trebui să încerce o revitalizare prin realocarea pozițiilor și implicit alocarea pierderilor. alocarea pierderilor între membrii de compensare sau chiar pe o scală mai largă. Trebuie să existe aceste instrumente care sunt parte a regulilor cu care operează contrapățile centrale pentru redresare, deci eșalonarea parțială, trebuie să țină de o decizie luată de autoritățile de rezoluție la momentul la care încă lucrurile mai pot fi salvate. Și asta ne duce și la chestiunea compensării. Consiliul pentru Stabilitate Financiară încă nu a luat o decizie pe tema MREL, pentru că au spus că încă nu știm destule E vorba de o decizie care trebuie să fie luată de Casa de Compensare și de Contrapărțile Centrale. Însă, în cazul în care se alocă pierderile, trebuie să le confere anumite drepturi de proprietate ca să aibă posibilitatea de a recupera ceva. O astfel de posibilitate de recuperare și parțială a pierderilor ar fi o opțiune în esență, e nevoie de flexibilitate pentru ca lucrurile să poată fi redresate și în aceste situații. Și asta mă duce la întrebarea, vorbim într-adevăr de un risc sistemic? Există dovezi concrete în acest sens? Nu. Însă, dacă ne uităm la situația produselor derivate, acestea sunt un fel de nucleu central și atunci trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă una dintre ele eșuează. Sunt de acord cu Jacob, sper că lucrurile nu vor merge în această direcție. Nu știu dacă am depășit, dacă am acoperit tot, dar se pare că mi-am depășit timpul alocat, așa că mă opresc. Domnul Steven Major, mulțumesc foarte mult uh, membrilor pentru întrebări. Am să încerc să vă răspund. O serie de întrebări uh, au vizat această flexibilitate și proporționalitate și viteză Cum se regăsesc acestea în propunerea de rezoluție? Ce vrem să avem? Pe de-o parte, da, flexibilitate și proporționalitate, dar în același timp trebuie să recunoaștem că compensarea pentru produsele derivate este extrem de afectată de mediul concurențial și standardele diferă în funcție de locul în care se desfășoară activitatea. În acest context, trebuie să ne asigurăm că, pe de-o parte, avem celeritate și proporționalitate și, pe de altă parte, e nevoie de arbitraj în materie de risc în funcție de locul în care are loc activitatea de compensare. De unde și propunerea mea de a veni cu recomandări suplimentare atunci când e vorba de instrumentarul folosit în caz de redresare, pentru că e nevoie de coerență aici, și de aceea, în același timp, trebuie redus obstacolele din calea inițiere medierii. Pentru că s-a pomenit un caz de acest gen, dar în 2-3 ani la Emir am avut zero cazuri. Asta ne arată că punctul de declanșare este extrem, extrem de sus. o simplificare n-ar, n-ar uh, presupune decizii de durată. Noi am luat în ultimii ani decizii în 24 de ore. Sunt experți care știu că trebuie să se miște foarte repede și să decidă uh, extrem de rapid. Deci avem nevoie de un echilibru între flexibilitate și evitarea concurenței în materie de reglementare. De unde și dorința de a avea un instrumentar suplimentar și de reducere punctului de declanșare a medierii. Apoi, dacă ar trebui să trecem la o supervizare unică, cum ce rol joacă colegiile, există un mecanism suficient de solid. Ce pot să spun aici? Vorbind ca tehnician, argumentele de tehnocrat pentru o supervizare centrală sunt pertinente. Ai un mecanism solid dacă operezi central. În același timp, trebuie să ne gândim că uh, metoda actuală, cea a colegilor, care e mai bună decât ce aveam înainte, lucrurile iarăși funcționează. Prin urmare, decizia trebuie să fie una de ordin politic și nu de ordin tehnic. Pentru că, tehnic vorbind, există argumente în favoarea unei supervizări centralizate. Dacă vă uitați la argumentele eh, care ar sprijini supervizarea centrală, odată, interconectivitate, nu doar între contrapărți centrale, ci și în cadrul sistemului bancar. Apoi, spuneam că acest domeniu e vulnerabil la concurență. Mici eh, modificări de, de tratament eh, decid locul în care se desfășoară activitate. Apoi, noul model economic. După Brexit, ar putea să existe 13 contrapărți centrale în Uniunea Europeană, multe dintre ele supervizate de o singură autoritate o singură autoritate trebuie să investească în cunoștințele și competențele necesare acestei activități de supervizare și știm că, într-un caz, autoritatea națională a cerut uh, delegarea anumitor componente către ESMA. Discuția privind Brexitul uh, ne duce la discuția despre politicile statelor terțe și relația cu legislația europeană. În prezent există oportunități limitate de monitorizare și supervizare a unor entități din statele terțe. Cu o țară terță ai posibilități mai reduse de a cere informații și de a superviza și uh, reglementa activitatea contrapărților centrale de acolo ar fi important să ne gândim dacă nu cumva e nevoie de mecanisme mai bune și apoi în ce măsură avem asigurări că un, o autoritate de reglementare dintr-o țară terță ia în calcul riscurile pe care contrapărțile centrale de acolo le-ar putea crea în zona euro. Oficial nu există nicio obligativitate pentru factorul de reglementare dintr-un stat terț să își asume aceste reguli europene. În ceea ce privește uh, comitetele de rezoluție de la Banca uh, Autoritatea Bancară Europeană și ESMA, doream să vă spun că rezoluția în cazul contrapărților centrale diferă de rezoluția bancară. Structura de proprietate e cu totul alta, <clears throat> informațiile prin pozițiile sunt cu totul altele. Știm că în sectorul bancar e foarte greu să primești informații de încredere în materie de evaluare activelor. Aceste chestiuni sunt mult mai puțin problematice când vorbim de contrapărți centrale. Așa că ar fi bine, într-adevăr, să existe comisii diferite. Pe de altă parte, există suficiente elemente în propunere pentru ca uh, schimbul de informații între Autoritatea Bancară Europeană și ESMA să funcționeze așa cum trebuie. În ceea ce privește marja de variație și marja inițială, Ajustările propuse nu vizează și uh, marja inițială. Noi am sprijinit ca și această a doua categorie să fie inclusă ca o posibilitate. Pentru că ideea e să ai mai multe instrumente la dispoziție, nu mai puține. Înțelegem, bun, și argumentul privind alinierea cu practicile internaționale de unde probabil și ideea comisiei de a nu include cea de-a doua categorie. Și apoi sistemul ris- riscul sistemic al contrapărților centrale și rezistența acestora. Trebuie să înțelegem că nevoia de a funcționa în condiții deja extrem de stricte uh, presupune o marjă suficientă care să permită să, să facă față la eșecul, la doi membri de compensare, un prag extrem de ridicat. Dacă ne uităm și la testele de stres din ultimii ani, vedem că în etapa actuală contrapărțile centrale sunt suficient de solide. În același timp însă, testul de stres e încă într-o fază incipientă. Am analizat uh, riscul de eșec al contrapărților și, într-o a, doua, a doua etapă, ne-am uitat și la situațiile problematice în materie de lichidități. Domnul președinte, mulțumim. Putem trece acum la a doua parte a audierii noastre. Ședința va fi prezidată acum de colega Kay Swinburne. Mulțumesc și îmi cer scuze față de primul vicepreședinte, care de obicei este de cealaltă parte. Am să continui pentru că eu pot rămâne până la sfârșit. În ceea ce privește programul, următorul punct e programat pe ora 11. Așa că aș sugera să continuăm cu intervenția noastră, dar cam de 5-6 minute, ca să scurtăm puțin, să avem mai mult timp pentru întrebări și mă întorc acum spre raportori din umbră și cu raportori, aș vrea două minute pentru fiecare ca să avem timp uh, să primim și răspunsuri înainte de ora 11. Acum uh, l-aș ruga pe domnul Eric Müller, președintele Eurex, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Onorată președinte, onorați membrii ai Parlamentului, Aș vrea să încep uh, mulțumindu-le coraportorilor, uh, dr. Swinburne și Von Weizsäcker, pentru invitația lor de a participa la această uh, întâlnire. E o onoare pentru mine, ca reprezentant al Eurex Clearing, să discut cu dumneavoastră. Înainte de a trece la propunerea legislativă în sine, aș dori să uh, fac câțiva pași înapoi și să vă reamintesc de ce discutăm acest dosar. Cu 10 ani în urmă, cea mai mare criză financiară din 1929 a izbucnit uh, și toată lumea a obosit ascultând tot timpul acest refren. Uh, cred că totuși Trebuie să repetăm acest lucru. Criza financiară din 2008 uh, a dus la depresiunea mm, uh, cea mai uh, mare în aproape un secol și a rezultat în distrugerea masivă a bunăstării și locurilor de muncă sectorul financiar, asistența pentru acesta în perioada post-criză, în perioada 2004-2014, a reprezentat 8% Uh, din uh, PIB-ul zonei euro. Uh, Prejurări excepționale cer acțiuni excepționale. Decizia nu trebuie să fie văzută astfel ca o procedură de gestionare a crizei. Această coordonare internațională a avut uh, un scop uh, principal și anume evitarea în viitor a crizelor financiare de această magnitudă, magnitudine și să diminueze, dacă nu să prevină, impactul asupra banilor publici și uh, a veniturilor contribuabililor. Uh, totuși, uh, uh, o altă decizie de reglementare a fost să trecem la o reglementare consolidată a contractelor de produse derivate OTC. Criza financiară a arătat în ce măsură lipsa de transparență și de informații de partea părților contractante la piața extrabursieră au creat uh, o rețea complexă de interdependență, ceea ce a făcut foarte greu pentru participanți și autorității de reglementare la vremea respectivă să identifice natura și nivelul riscurilor uh, implicate. De aici uh, Uh, amenințări la stabilitatea financiară. Pentru a îmbunătăți transparența durabilă, eficiența și integritatea pieței derivatelor, autoritățile internaționale au hotărât uh, uh, asupra unor cerințe. Obligația de a comercializa uh, contracte transparente, mai transparente în ceea ce privește uh, schimburile sau platformele uh, de comercializare electronică și obligația de a compensa prin CPC-uri, contrapărți centrale. Asta Uh, a însemnat o îmbunătățire a transparenței, dar a permis uh, și uh, netingul expunerii la risc. Pentru a onora pentru a respecta timpul, aș vrea să uh, îmi expun și eu cele trei puncte și alți vorbitori au uh, relevat trei aspecte. Deci, pentru a avea stimulentele uh, uh, potrivite și pentru a economisi banii contribuabililor, uh, ideea este să să excludă utilizarea banilor publici din propunerea Comisiei. Se vorbește de un bailout, se pot obține bani publici pentru Uh, servicii uh, în continuare, dincolo de uh, ceea ce s-a folosit pentru um, reciprocitatea riscului. Acest lucru ar duce la introducerea unui factor de pericol moral. În al doilea rând, aș dori să subliniez pericolul includerii unei clauze de compensare în propunerea legislativă. Dacă o casă de compensare va, va uh, ține la acest serviciu, beneficiul continuării acestuia uh, atunci de ce trebuie să fie compensată pentru acțiuni care au fost necesare pentru a continua uh, piața? Dacă compensezi pierderea unui participant care anterior a convenit asupra uh, de a avea uh, pierderile alocate și să permite, pentru a permite unui serviciu important uh, să uh, supraviețuiască. Unii pot să spună că aceste clauze de compensare menite să-i stimuleze pe participanți asigură continuitatea unor servicii dincolo de beneficiile pure uh, ale accesului la uh, compensare, această continuitate permită participanților la piață să facă venituri în continuare din serviciile de compensare oferite uh, clienților și evită costurile de înlocuire. Pentru a numi câteva aspecte. Un alt punct important, de unde vin bani Uh, nu e vorba de o subscriere a riscului, ci de a oferi stimulente pentru uh, o gestionare uh, adecvată a riscului. Acest lucru mă duce la ultimul punct, un principiul sănătos al rezoluției, valoarea resurselor uh, folosite nu trebuie să fie uh, nelimitate. Autoritățile de rezoluție trebuie să acționeze în mod responsabil. Acest lucru nu trebuie interpretat ca o modalitate de a lega mâinile autorităților de rezoluție, pentru că atunci ar exista Uh, posibilitatea unor acțiuni uh, în instanță. Suntem în favoarea unei definiții mai ample. Asta înseamnă că atunci când se evaluează dacă un creditor uh, este solvabil, după ce uh, parcurge o procedură de insolva, insolvență, această devaluare trebuie să includă toate avantajele legate de compensare pe care le-am menționat. Uh, pierderea unei poziții de participant și costurile de înlocuire, efectul asupra necesarului de lichidități, pierderea de venituri uh, și, în general, un impact sistemic. Pentru a rezuma, suntem foarte încântați de propunerea uh, Comisiei și considerăm că uh, Uh, ea nu este departe de a uh, construi uh, un cadru foarte solid pentru a asigura transparența piețelor financiare. Totuși nu trebuie să uităm lecțiile pe care le-am învățat în timpul crizei. Propunerea nu trebuie să includă posibilitatea de a folosi uh, bani publici și B, posibilitatea ca uh, casele de compensare să ceară uh, compensare și 3, să aibă reclamații împotriva autorităților de rezoluții. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și aștept să discutăm și să îmi adresați întrebări. Cum o să rog pe Uh, domnul McCormick uh, de la Peribas Security să ia cuvântul. Important subjects of CCP uh, recovery and resolution. Vă dau această posibilitate de a avea perspectiva unui membru de clearing. Înainte de a intra în uh, detalii, este important să spun că s-a făcut deja uh, mult uh, pentru în această direcție. Uh, rezoluția băncilor uh, uh, poate să fie gestionată în ordine și nu poate să aibă un efect asupra infrastructurilor celelalte. În acest context, regimul de rezoluție și redresare ar trebui să uh, fie caracterizat prin proporționalitate. Emirul a stabilit un pachet de uh, cerințe în funcție de tipul riscului, însă se poate face mai mult astfel încât CPC-urile să fie mai bine echipate pentru a face față riscurilor. Guvernanța acestora este iarăși importantă acest regulament uh, uh, abordează scenariile extreme și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când definim instrumentele și dispozițiile. În afară de proporționalitate, regulamentul propus trebuie să se bazeze pe transparență și eficiență. Transparența este esențială pentru redresare și rezoluție, pentru succesul acestora, iar uh, cea mai bună redresare este o redresare pe baza pieței. Uh, participanții la piață trebuie să aibă uh, un punct de vedere clar asupra procesului și riscurilor pe care, uh, cu care se confruntă. Regulamentul stabilește indicatorii obiectiv și momentul în care începe rezoluția. Propunerea Comisiei este foarte bună în această uh, privință. În ceea ce privește CPC-urilor, depinde de acestea momentul în care intră în procesul de redresare. Este crucial ca comunicarea CPC-urilor în ceea ce privește criteriile care determină începerea redresării uh, să fie uh, stabilite. Membrii de clearing, de compensare, trebuie să știe în ce moment expunerea la risc și gestionarea acestuia trec uh, de la un bailout la modul de criză. În interesul transparenței, proceduri corecte trebuie stabilite pentru implicarea membrilor de compensare în crearea planurilor de redresare și rezoluție. Acest regulament trebuie să stabilească o listă minimă de chestiuni pe care Uh, participanții, uh, în legătură cu care participanții trebuie să se consulte. În afară de uh, claritate, două elemente esențiale ale gestionării riscului sunt esențiale. În primul rând, nivelul expunerii actuale, care trebuie să fie Uh, evaluat. În al doilea rând, cuantumul maxim al uh, pierderilor potențiale trebuie să fie cunoscut. Uh, de aceea, instrumentele de redresare și rezoluție trebuie să aibă plafoane stabilite și să fie limitate în timp pierderile nu trebuie să fie uh, alocate dincolo de un plafon foarte clar stabilit. Al treilea principiu asupra căruia doresc să vă atrag atenția este eficiența. Uh, suntem de acord cu abordarea simplificată care să permită redresarea și uh, redresarea cpc ului uh, Acest lucru va permite o flexibilitate pentru a menține lucrurile simple, la timp și adecvate. O redresare și rezoluție eficientă ar trebui să mențină valoarea ACPC-urilor, să asigure stabilitatea financiară și să uh, reducă la minim pierderile, distribuindu-le într-o manieră corectă. Pentru a îndeplini aceste obiective, uh, redresarea și rezoluția trebuie să se alinieze cu stimulenții, uh, stimulentele respective. Uh, pachetul de instrumente trebuie Eh, să fie eh, însoțit de o serie de eh, garanții. Pierderile care nu sunt legate de neplată trebuie să fie bine evidențiate nu trebuie să uh, se ofere alte. Uh, modelul inițial trebuie să fie uh, clar explicat și nu trebuie să fie uh, folosit pentru a acoperi alte uh, pierderi. Marja uh, inițială trebuie să rămână intactă. Uh, ajustarea uh, marjelor de câștig uh, cu uh, variația trebuie să fie un instrument de alocare a pierderilor și trebuie să fie aplicat după ce se stabilește cuantumul acestor uh, pierderi. Nu trebuie să fi avut în vedere o alocare forțată a pozițiilor această distrugere parțială a pozițiilor este cea mai adecvată pentru reechilibrarea registrului CPC. Uh, nu în ultimul rând, resursele reciproce pentru uh, gestionarea riscului de neplată a CPC nu trebuie să fie utilizate pentru recapitalizarea acestor uh, contrapărți centrale. Amenințarea de a deveni un acționar într-o CPC uh, uh, care a dat faliment uh, trebuie să fie evitată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și sunt gata să răspund la întrebări. Mulțumesc și acum îi voi da cuvântul doamnei Keely dar uh, ordinea nu e cea care contează, pentru că toată lumea era foarte interesată de investitorii finali. Alan Kelly lucrează la BlackRock. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați invitat BlackRock să facă comentarii în ceea ce privește propunerea legislativă, în ceea ce privește contrapărțile. Ca administrator de active, noi ajutăm pe pensionari și pe deponenții cu conturi de economie din Europa să-și plănească viitorul. Oferim soluții de investiții în care sunt incluse și derivativele care sunt legate și de swapurile legate de inflație și așa mai departe, folosite în scopuri de hedging. E important să știți că noi suntem o, un gestionar care se ocupă de astfel de fonduri, dar nu suntem cei care dețin aceste active. În calitatea noastră de reprezentanți fiduciari, sunt, noi avem interesul de a acționa pe niște piețe financiare stabile. De aceea e foarte important uh, clearingul central și credem că duce la reducerea riscului sistemic. Astăzi mă aflu în această calitate. Mea fac parte din echipa BlackRock în ceea ce privește valoarea riscului. Eu ceea ce fac eu e să analizez și să identific riscul de credit pentru clienții BlackRock. Într-o zi obișnuită, eu stau la biroul meu, citesc și scriu mm, revizuiri legate de credit. Astăzi trebuie să vorbim despre recuperare și rezoluție. Eu vreau să vă spun să nu pierdeți al treilea R care e important, despre care au vorbit colegii mei deja, și anume rezistența. Un CPC care e bine supravegheat de participanții pe piață și de cei care reglementează este unul care poate să facă față tulburărilor de pe piață. Scopul nostru colectiv ar fi să evităm ca CPC-urile să aibă probleme. Înseamnă că toți trebuie să fim, fim foarte atenți la rezistența CPC-urilor și de aceea importante sunt următoarele puncte. CPC-urile au devenit importante din punct de vedere sistemic și trebuie să uh, fie și ele supuse cerințelor de capital. Regulamentele în acest sens în Uniunea Europeană nu sunt suficiente acum pentru CPC-uri. Uh, Există două scopuri distincte. În primul rând, trebuie să fie absorbite toate pierderile nelegate de neplată și ce pierderile în afaceri, cele care vin din uh, partea operațională. Apoi, în ceea ce privește pierderile legate de neplată, aici trebuie să existe mecanisme de absorție și trebuie să se țină cont de gestionarea CPC-urilor. Ambele forme de capital sunt importante pentru a ne asigura că există rezistență, însă nu există un capital uh, foarte bun în ceea ce prive, un regim foarte bun în ceea ce privește capitalul. Mulți spun că CPC-urile au o cantitate prea mică, CPC-urile spun că au destule, destule fonduri. Care e adevărul, nu știu, pentru că până acum nu s-a analizat destul această chestiune care e nivelul optim de capital, astfel încât să existe stimulente și să evite hazardul moral pentru participanții pe piață. De ce fel de capital e nevoie, astfel încât să fie protejați de pierderi? Cum trebuie măsurate aceste riscuri? Am încurajat ESMA să vină cu un răspuns la aceste întrebări. Pentru a ne asigura că CPC-urile sunt rezistente, trebuie să fie făcută o analiză a cadrului de capital. Ne dorim de asemenea să existe standarde mai bune în ceea ce privește cerințele de publicare pentru CPC-uri. Pentru a nu pierde timpul, nu voi continua cu detalii pe acest punct, însă CPC-urile care au un monopol și care sunt importante în multe jurisdicții au niște standarde de publicare mult mai uh, scăzute față de alte tipuri de entități. Nu există suficient text de explicație și nu există cerințe de audit pentru acestea. Dacă, e nevo- dacă vrem ca CPC-urile să fie rezistente, atunci e nevoie de transparență. Vă mulțumesc că m-ați ascultat în ceea ce privește rezistența. Acum voi trece la redresare și rezoluție. Noi salutăm propunerea făcută de comisie. Legislația le permite CPC-urilor să își dezvolte măsuri de recuperare conform cadrului de reglementare. Nu m-aș afla astăzi aici dacă aș fi crezut că legislația este completă. Bineînțeles, credem că poate să fie consolid consolidată, mai ales pentru a-i proteja pe investitorii finali, pe acei pensionari și deponenții cu conturi de economie, care sunt cei care trebuie să fie protejați. Noi considerăm că e important să se facă o diferență între proprietarii și operatorii unei infrastructuri de clearing, cei care oferă aceste servicii și cei care plătesc pentru servicii de gestionare a riscului. Această diferență Diferență e foarte importantă atunci când ne gândim la instrumentele de care au nevoie CPC-urile pentru operațiile lor, operațiunile lor. În ceea ce privește redresarea cpc ului noi credem că nu e corect ca un CPC să poată să folosească banii clienților odată ce nu a reușit să ofere principalul serviciu și anume gestionarea riscului. Și tocmai aici intervin margile de ajustare astfel încât banii clienților sunt folosiți pentru a acoperi uh, riscurile. De, e elementul care ne îngrijorează cel mai mult. Și vă voi spune acum despre trei ceuri importante. Primul, controlul, apoi plafonarea și compensarea. Aceste trei lucruri ar ajuta legislația și ar fi mai bine protejați investitorii. Controlul e primul element important. Odată ce există mm, resurse din mm, diferite fonduri, odată ce acestea sunt toate folosite, doar după aceea autoritățile pot să uh, intre în alocarea în ceea ce privește recuperarea și rezoluția. Ar fi ceva foarte important, e vorba de o altă autoritate competentă, nu CPC-ul. Dacă autoritățile au, ele pot să supravegheze și să hotărască când să facă alocările, atunci ar fi crescută încrederea pe piață. Investitorii nu au nimic de spus în ceea ce privește dezvoltarea cadrului de reglementare. Așa că acest control e important pentru că oferă cen, uh, încredere. Apoi, plafonarea. Dacă autoritatea competentă, competentă crede că trebuie folosită marja de ajustare pentru procesul de recuperare, atunci aceasta trebuie să fie o ultimă soluție. Trebuie, în primul rând, să fie protejat sistemul financiar și clientul final. Și s-ar putea plafona zilele în care poate fi un număr, anumit număr de zile pentru marja de ajustare. Apoi, compensarea, al treilea element important. Toate pierderile la investitorii finali, în ceea ce privește recuperarea, trebuie să fie compensate de CPC și acționari. Investitorii trebuie să aibă un statut de creditor privilegiat în ceea ce privește încheierea acestui proces de rezoluție. Același lucru este valabil și în ceea ce privește profituri viitoare ale CPC-ului. Apoi, foarte important, noi credem că uh, Ajustarea marjei inițiale trebuie să fie exclusă, atât din redresare cât și din rezoluție, pentru că ar fi amplificat riscul sistemic într-un timp de fragilitate sistemică. Vă mulțumesc că mi-ați permis să fac, aceste, să fac aceste informații și aștept întrebările. Vă mulțumim pentru comentarii. Le reamintesc membrilor că se pot face și comentarii în scris, care pot fi trimise tuturor vorbitorilor. Voi începe prin a da cuvântul coraportorului meu, lui Iacob, cu, pentru runda de întrebări. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi limita la o întrebare, ca să ne încadrăm în timp. Cele trei uh, prezentări ne-au arătat cât de mare e complexitatea în ceea ce privește responsabilitățile. Uh, care există în urma propunerii actuale. Bineînțeles și e ceva natural, face parte din munca dumneavoastră, oricine încearcă să ia o poziție, o poziție mai bună în această complexitate mare a responsabilităților, și intervine aici și dimensiunea legată de contribuabil. Dacă ținem cont de această complexitate și și de complexitatea etalonării, și anume acel principiu, niciun creditor să nu ducă mai rău, ceva ce e foarte complex în sine, ținând cont de toate acestea, îmi e greu să-mi imaginez următoarele. Oricine are de câștigat în ceea ce privește această legislație, dacă vorbim despre cel mai prost scenariu posibil, uh, ar fi că unul sau mai multe CPC-uri vor avea mari probleme, atunci trebuie să avem curajul atât la nivelul agențiilor implicate, cât și la nivel politic, să mergem mai departe cu această complexitate foarte mare legată de responsabilități în cazuri de urgență. Și s-ar putea să ajungem să punem o povară foarte mare asupra contribuabililor. Așa că întrebarea mea e următoarea. Nu ar fi mai simplu să există capacități de absorție a pierderilor mai mari, în feluri care să fie mai ușor de abordat? de exemplu capital crescut în CPC-uri, în tot ce se întâmplă la nivel global și să fie implicați clienții doar atunci când e nevoie. S-ar reduce astfel complexitatea întregului cadru. Nu ar trebui să încercăm să reducem complexitatea uh, tuturor acestora, astfel încât totul să funcționeze și în cazul celui mai proști scenariu pentru care trebuie să ne pregătim. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, mă voi distanța de funcția mea de președinte și îmi dau cuvântul ca și coraportor. Voi vorbi despre această ajustare a marjei. Pentru mine e partea cea mai controversată și cea cu care am cele mai mari probleme. Am fost raportor pe raportul din propria inițiativă a Parlamentului din 2013. Atunci am ajuns la concluzia că acest instrument ar trebui să fie utilizat doar de autoritatea de rezoluție, sub autoritatea acestuia. Acum avem această muncă internațională despre care ne vorbea Elke înainte, că putem folosi acest instrument cu marja ca parte a recuperării sub um, cadrul de reglementare al CPC-urilor. E o schimbare și cred că trebuie să înțelegem ce s-a făcut la nivel global, cum s-a ajuns unde suntem aici. Aș vrea să știu ce părere au vorbitorii din unghiurile lor specifice. Cum vedeți dumneavoastră folosirea acestei marje și dacă există consens între CPC-uri și între membrii de compensare în ceea ce privește utilizarea acestei marje. Pentru domnul de la BNP Paribas, ați absorbi pierderile ca, ca casă de compensare sau le-ați transferat direct clienților? Și pentru CPC-urile la care folosesc acum această marjă, acestea V-au explicat care e abordarea lor, ceea, ceea ce utilizează și le-ați explicat clienților ce înseamnă pentru ei acest fapt și pentru utilizatorii finali, pentru BlackRock. Ce fel de garanții ați introduce dumneavoastră în cadrul ajustării marjei? Și ce v-ar ajuta? Ce ar trebui să fie folosit în faza de redresare? Mulțumesc, acum uh, îi dau cuvântul doamnei, doamnei Hübner. Mulțumesc! Eu voi pune întrebarea și voi pleca pentru că trebuie neapărat să plec, dar asistentul meu va rămâne aici așa că îmi vor transmise răspunsurile. Am două întrebări, de fapt. Una are de-a face cu elementul cheie din uh, redresare și, re, și rezoluție și anume în ceea ce privește activele. Din câte am înțeles eu, dispozițiile legate de valoare sunt similare cu ceea ce apare în directiva privind redresarea și rezoluția băncilor. Există acest evaluator extern care face valoarea, însă există, bineînțeles, și diferențe uriașe între bănci și CPC-uri când vine vorba de procesul de evaluare. De exemplu, dacă sub directivă avem uh, derivatele, avem informațiile legate de derivate care sunt oferite de CPC-uri pentru derivatele care sunt compensate. Nu așa stau lucrurile și pentru rezoluția CPC-urilor, așa că aș aprecia niște comentarii. Ce fel de reguli de evaluare vă închipuiți dumneavoastră? Cum poate fi făcută o evaluare? Și o a doua întrebare are de a face cu cele spuse de domnul Müller și anume că e o propunere foarte bună din partea Comisiei, dar în sectorul financiar trebuie să căutăm soluții care să facă față și viitorului. În acest uh, domeniu, care e în curs de dezvoltare probabil, ne gândim la un regulament și pentru contextul actual, aș spune chiar și pentru cel trecut și cel actual. Știm foarte bine că s-ar putea să existe schimbări, nouă tip, noi tipuri de active care să solicite noi tipuri de instrumente și apoi să vor schimba aranjamentele făcute între clienți și membrii. Și propunerea comisiei e ca prin flexibilitate să fie abordat și viitorul. Întrebarea mea pentru dumneavoastră e următoarea. Unde vedeți acest echilibru între nevoia de flexibilitate pe care o înțelegem cu toții, dar și nevoia de certitudine juridică? Reușim deja să facem ceva în acest sens prin această propunere sau am putea face mai bună, mai multe pentru un echilibru mai bun? Vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat dovadă. Mulțumim și mă uit la ceas, văd că ne luptăm cu timpul. Dau cuvântul Core, ultimul raportor din umbră. Da, resimt și eu această presiune. I-aș întreba pe vorbitorii noștri despre rezistență la cerințele de capital despre care ne vorbea doamna de la BlackRock. Bineînțeles, acolo începe totul. Poate și ceilalți pot să facă asemenea comentarii, s-au făcut deja niște analize, există context în acest sens. Mulțumesc și nu mai avem raportor din umbră, nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul, așa că dau cuvântul experților noștri și vă rog să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Aveți două minute, dacă puteți să răspunde în două minute, vă mulțumesc. Mulțumesc. Okay, so, uh, thank you for... Mulțumim uh, pentru că ne dați posibilitatea să răspundem la întrebările acestea atât de pertinente. Aș vrea să încep cu întrebarea referitoare la capital, pentru că a apărut în câteva rânduri, de fapt, această chestiune. E important atunci când discutăm contrapărțile centrale să vedem care sunt măsurile defensive. Cea mai bună măsură defensivă este managementul de risc. Există o regulă specială care definește structurarea managementului de risc. Credem că e o regulă foarte bună, credem că diferă de ceea ce fac băncile, e mai adaptată la context decât în probabil orice alt caz. Și asta funcționează în avantajul tuturor participanților. Emir se axează foarte mult pe acest management de risc, o contraparte centrală, cum ar fi Eurexul, în fiecare zi ar avea, opera cu marje de undeva 50 de miliarde. Acest risc trebuie gestionat. Pentru că trebuie să se poată absorbi șocurile financiare din sistem și noi calibrăm această marjă de risc pentru a face față și unor evenimente de amploare, cum a fost uh, criza Lehman Brothers, uh, undele de șoc create de Brexit, toate au fost absorbite de această marjă care este calibrată tocmai pentru a rezista la aceste șocuri. Capitalul de investiții nu poate să se substituie acestui instrument de gestiune a riscului. Cealaltă Celălalt instrument uh, presupune plata și colectarea marjelor de variație presupune ajustare a contrapărții centrale a realității de pe piață. Și asta facem de asemenea în fiecare zi. Când e vorba de capital, trebuie să ai grijă cu ce stimulente vii. Cu cât ți se cere mai mult din partea contrapărții centrale, cu atât uh, se simt mai liniștiți partenerii, pentru că pierderea, uh, absorbiția pierderilor o face altcineva în, acest, în aceste cazuri. Deci e important să se găsească un echilibru și credem că Emir a găsit exact acel echilibru E o temă care de ani de zile ne-a preocupat și pentru Eurex Clearing pot să spun că ei au adoptat toate cerințele în acest sens și au mers chiar mai departe va trebui să vă întrerup, pentru că fiecare dintre vorbitori are două minute. Mă tem că următorul invitat ne așteaptă în fața sălii. În ceea ce privește VMGS, este un instrument de rezoluție pentru noi care ar trebui să fie gestionat de autoritatea de rezoluție mă întrebați eh, dacă ar fi să transferăm către clienți, după epuizarea celorlalte resurse, cred că dacă ajungem la un astfel de punct, toți cei eh, de pe piața financiară trebuie să participe la rezoluție. Așa că răspunsul e da. Apoi, în ceea ce privește o abordare mai simplificată nivelului de capital pe contrapărțile centrale, cred că există o corelație aici. Ar trebui să evităm situațiile pe care vrem să le evităm, și scenariul extrem în care toate resursele sunt epuizate. Dacă avem mai multe astfel de CCP-uri capitalizate, transparente, cred că problema ar fi parțial soluționată. Doamna Chili? Am să încerc să plan două întrebări. Odată în ceea ce privește grila GHB, cred că nu cred că e ceva ce ar trebui să fie operat de o contraparte centrală și apoi dacă suntem informați de prezența acestui instrument, nu nu există un canal de comunicare între noi și casa de compensare. Noi trebuie să căutăm în regulamentele contrapărților centrale pentru a identifica astfel de elemente. Probabil de asta am o slujbă, dar nu e ușor. Și apoi această complexitate pe care o menționați. Instruiesc multe persoane și ce observăm la finalul procesului este cât de multe elemente de complexitate se introduc. Nu cred că putem să reducem acest factor de complexitate. E un lucru pe care, cu care trebuie să ne împăcăm și ne dă multe, multe dureri de cap. Ce am să mă opresc aici. În încheiere, un minut sau două? cred că trebuie să, să trecem la următoarea parte a ședinței. Așa că, foarte pe scurt, dați-mi voi să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi. Ne-ați fost de foarte mare ajutor. Categoric ajuns să identificăm domeniile prioritare pe care noi, colegislatorul, trebuie să ne concentrăm chestiuni instituționale, pe de o parte, care decurg din natura transfrontalieră acestor activități și, pe de altă parte, complexitățile care nu pot fi evitate, însă trebuie să înțelegem mai bine ce facem și ce fel de stimulente oferim exante și expost atunci când vorbim de alocarea pierderilor către contrapățiri centrale, către case de compensare, către uh, uh contribuabili, și ar trebui eventual să spunem lucrurilor mai pe nume, fără a restricționa flexibilitatea unde aceasta este necesară. Însă, va trebui să vedem în ce măsură aceste mecanisme sunt fezabile și funcționale în caz de criză reală. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, Iacob, spune doamna președintă și în calitate de președinte și raportoare. Am, am dreptul de a spune ultimul cuvânt, de a avea ultimul cuvânt. Asta nu mi se întâmplă des și pentru mine e important că ținem cont de ce s-a întâmplat la nivel mondial, de la uh, uh, raportul din propria inițiativă pe care l-am avut noi în această instituție. Instituțiile invitate sunt într-adevăr experții numărul 1 în domeniile de interes pentru noi. Am ascultat cu mare atenție la spusele noastre și cred că dacă venim cu niște garanții suplimentare, într-adevăr am merge pe calea cea bună. În plus, ca politician, noi nu putem să, să restructurăm complet o astfel de activitate, dar uh, ce putem decide este care este instrumentarul uh, și cine utilizează aceste instrumente. Asta putem decide și, de asemenea, echipa de negociere a EMIR a, a realizat un lucru remarcabil pentru că a venit cu stimulente pentru toți participanții la contrapărțile centrale și uh, din câte aud, din toate sursele, Emir face o treabă extraordinară. Deci, iată ce avem aici. Un pas următor, practic, vrem să ne asigurăm că aceste stimulente se aliniază la activitățile Emir și va trebui să păstrăm această coerență. De asemenea, important pentru noi este să înțelegem că buna guvernanță a contrapărților centrale este esențială, trebuie păstrată, pentru că avem, există această componentă, într-adevăr, de absorpție a riscurilor, care joacă un rol deosebit de important. Trebuie să avem în vedere o abordare proporționată. Sunt diferite tipuri de contrapărți centrale în Europa, unele mici uh, și uh, diferite ca, ca natura activităților gestionate ca volumul activităților gestionate și trebuie să ne asigurăm într-adevăr că legislația pe care o adoptăm ține cont de această diversitate. Mai bine să lucrăm pe riscuri decât pe entități ca atare. Și apoi, unde tragi linia între redresare și rezoluție? Trebuie să definim unde încetează una și începe cealaltă nici nu știu dacă se poate face o diferențiere sau trebuie să lăsăm sistemul să decidă autoritățile de rezoluție, ele însele ar trebui eventual să aibă putere de a decide când intervin sau nu. Uh, astea sunt lucrurile la care va trebui să ne gândim în următoarele săptămâni și luni. Și în calitate de președinte și cu raportoare am să închei spunând că Multe uh, ateliere de lucru vor fi organizate pe această temă, o să avem mese rotunde, pentru că întreaga echipă de negociere să, ajunge, să, să ajungă să înțeleagă mai bine lucrurile cu care se confruntă participanții și protagoniștii din domeniu, să vedem care sunt îngrijorările lor și ce soluții posibile ar putea fi întrevăzute. Este un exercițiu care va începe chiar în săptămâna următoare și cine dorește să participe este invitat să contacteze secretariatul pentru a afla datele concrete de organizare acestor ședințe. O să le facem publice și pe site-ul web al Econ, dar cine vrea să participe este invitat să ne anunțe din vreme și o să încercăm să invităm cât de multă lume posibil. Noi, echipa de negociere, încercăm să ne diversificăm cât de mult posibil uh, numărul de parteneri de dialog, să discutăm cu toți factorii interesați, cu autoritățile publice și așa mai departe. Uh, nu-mi rămâne decât să le mulțumim invitațiilor pentru că au venit la noi. Înțeleg că de fiecare dată timpul nu este suficient. Niciodată n-apuci să spui tot ce ai vrea să spui, însă uh, avem și comentariile noastre în scris și de asemenea puteți să continuați dialogul cu colegii noștri chiar și în bilateral. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit uh, și sperăm ca întregul exercițiu să fie definitivat la timp și să asigurăm adoptarea acestui mecanism. Vă mulțumesc! Uh, informez pe colegi că Domnul Heinic e pe drum împreună cu președintele nostru, domnul Galtieri. O să fie alături de noi imediat.

Stimați colegi, dați-mi voie să urez bun venit alături de noi domnului președinte al Băncii Europene de Investiție, domnul Werner Hoyer. Vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi alături de noi pentru această audiere privind activitățile Băncii Europene de Investiții. După cum știți, la Econ avem tradiția acestui schimb de opinii cu președintele Băncii Europene de Investiții, care, iată, își va celebra cea de-a 60 aniversare în 2018. Beneficiază de independență decizionează, de decizională în sistemul instituțional european joacă un rol uh, esențial în materie de investiții strategice în statele membre și de aceea participă la solicitare la audieri în Parlamentul European, în diferitele comisii ale Parlamentului și, în schimb, Parlamentul European produce rapoarte de analiză a activității Băncii Europene de Investiții. Acest uh, schimb de opinii cu domnul Hoyer este unul extrem de oportun. Urmează să votăm uh, raportul din proprie inițiativă prin activitatea financiară a Băncii Europene de Investiții. Raportor, domnul Kirsos. Raport, votarea va avea loc chiar în cursul după amiezii și am demarat de asemenea discutarea dosarului legislativ privind prelungirea EFSA și s-a prezentat și proiectul de buget uh, chiar în această luni. Domnule președinte, încă o dată, bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, este o plăcere să fiu uh, iarăși alături de noastră, uneori când ești uh, departe de Parlament sau nu mai ești în Parlament mai bine de 5 ani de zile, deși ai fost membru cândva, parcă ADN-ul ți se reactivează, ADN-ul de parlamentar. Vorbesc de aniversarea celor 60 de ani de la fondarea Uniunii Europene, pe care o sărbăm în această săptămână, tratatul de la Roma, și practic începem pregătirile și pentru aniversarea băncii de anul viitor. Noi suntem o structură independentă în ansamblul instituțiilor europene, spuneați dumneavoastră, asta e adevărat, dar pe de o parte numai. Pentru că acționarii băncii sunt statele membre și ei se asigură că nu exagerăm noi foarte tare cu independența asta. Comisia Europeană trebuie să aprobe fiecare proiect al nostru, așa că nici de ei nu suntem prea independenți și Parlamentul European este partenerul nostru atunci când încercăm să găsim o bază de finanțare pentru ceea ce vrem să facem. Și pasul următor se face cu sprijinul piețelor de capital. O să discutăm astăzi despre Fondul European de Investiții Strategice, și în acest domeniu uh, nimic n-am fi putut să facem fără uh, concursul Parlamentului European. Putem să discutăm elementele pro și contra, pozitive și negative, și eventual despre modurile de îmbunătățire acest instrument, dar realitatea rămâne că fără decizia curajoasă a legislatorului și a celor care decid bugetul, care au decis să aloce 16 milioane din orizontul 2020. Fără această decizie nu a fi putut testa acest nou instrument care a presupus o schimbare de paradigmă în utilizarea unor resurse limitate. De la granturi și subvenții s-a trecut la garanții și împrumuturi. Cred că e o realizare majoră și un exemplu remarcabil de uh, utilizarea bugetului într-o, într manieră mai eficientă, după cum spunea și doamna comisar Georgeva. Și nu ne rămâne de văd să vedem ce îmbunătățiri s-ar mai putea face. Rațiunea de a fi a uh, băncii europene de investiții, așa cum uh, este acesta definit în statutul băncii, este cel de a sprijini coeziunea și creșterea, dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană, și noi facem asta prin finanțare, prin crearea de locuri de muncă în multe sectoare, pentru care o finanțare rezonabilă nu este suficient de disponibilă în prezent. De asemenea, trebuie să nu uităm că Banca Europeană de Investiții este o instituție de crowd-in, practic. discutam despre uh, uh, deciziile dureroase care vor trebui luate în următorii ani în legătură cu Regatul Unit. Dar trebuie să înțelegem că avem o institu- instituție cu un capital de 22 de miliarde de euro. Asta doar de 3 ani, că până atunci capitalul era de 11 miliarde. Există rezerve pentru că banca nu distribuie dividende însă s-a creat un volum de resurse proprii de aproximativ 60 de miliarde. Statele membre au contribuit cu 22 de miliarde la acest capital. De scos au scos doar 12 miliarde, pentru că restul a fost transformat rezervelor în capital. Deci cu un capital încasat de 12 miliarde de euro, statele membre ale Uniunii Europene, cu sprijinul Parlamentului, a Consiliului și al Comisiei, au produs un portofoliu de împrumuturi care se ridică la un total aproximativ de 600 de miliarde de euro, cu avantajul financiar suplimentar în fiecare an pentru statele membre și pentru companiile care beneficiază de sprijin din aceste bănci. Deci asta merge dincolo de orice injecție de capital pe care a făcut-o vreun stat membru în vreun oricare alt moment. Deci e un instrument solid și trebuie să explicăm și să comunicăm mai clar ce se întâmplă, pentru că acest instrument e de două ori mai mare decât Banca Mondială. Dumneavoastră, liderii politici, aveți la dispoziție un instrument care poate fi mobilizat în lupta împotriva crizelor. Și crizele, eh, investițiile în condiții de criză în Europa, într-adevăr, dau băncilor pe deplin oportunitatea de a participa în mod constructiv. Vă duceți aminte că domnul președinte Juncker încerca să revină după alegerile din Luxemburg, era la bancă acum patru ani de zile și s-a întrebat ce mă fac dacă o să mă numească președinte al Comisiei Europene, ce o să fac pe plan economic, ce analize unul dintre punctele forte uh, ale băncii este uh, sectorul economic. Ne-am uitat la decalajul de investiții în Europa. Sigur, puteți să spuneți la infinit și să aduceți cifre, însă ceea ce se poate face este să vedem care sunt obiectivele uh, stabilite de uh, Consiliul European și să stabilim aceste obiective cu fondurile programate în bugetele întreprinderilor și în uh, bugetele naționale și europene pentru atingerea acestor obiective. Și astfel ajungem la o diferență de 700 de miliarde de euro uh, în fiecare an. Acesta era decalajul. Pentru a scurta lucrurile, ceea ce s-a realizat în primul an uh, și jumătate EFSI, am redus la 600 acest decalaj. Este succes dar este numai o parte a problemei, nu soluția la această problemă. În plus, de când am discutat planul Juncker pentru prima oară și momentul actual, liderii politici din Consiliu, din Guverne și din Comisie au luat uh, decizia de a uh, susține obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. După aceea s-au întâlnit liderii la Paris și au semnat COP21. Aceste activități pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și obiectivele COP21 în atenuarea schimbărilor climatice, toate acestea presupun uh, investiții. De aceea am luat decizia, cu susținerea dumneavoastră la vremea aceea, într-o o manieră adecvată și la timp. Aș vrea să vă spun uh, care sunt tendințele de investiții în Europa, așa cum ați cerut, și apoi uh, vom vedea cum BEI-ul a contribuit la îmbunătățirea investițiilor și impactul Uniunii Europene asupra activităților noastre și o să las deoparte componenta externă la uh, momentul acesta. Investițiile se redresează în Uniunea Europeană, dar această redresare este inegală uh, în țări și uh, clasele de active. Uh, în vreme ce investițiile s-au întors la nivelurile dinaintea crizei în principalele state membre, este încă uh, cu 8% sub nivelul uh, anterior crizei în Europa Centrală și de Est. Și rămân diferențe substanțiale. Redresarea nu, nu, este, nu este numai uh, lentă, ci mult mai lentă decât înaintea altor crize. Deși observăm o redresare, trebuie să spunem că aceasta este mult mai lentă decât după alte crize. Uh, investițiile în sectorul public uh, s-au redresat, chiar uh, dacă Uh, aceste investiții se situează uh, la, sub uh, media investițiilor anterioare crizei. Investițiile sectorului privat sunt un motor al redresării investiției, însă totuși aceste investiții rămân uh, Uh, destul de timide ca, și acest lucru are un impact asupra inovării, asupra IMM-urilor și creării de locuri de muncă. De ce există aceste uh, decalaje avem nevoie de 100 de miliarde de euro pentru a îmbunătăți eficiența energetică și a asigura securitatea aprovizionării. Avem nevoie de 80 de miliarde de euro pentru a îmbunătăți rețelele de transport și a reduce costurile de uh, congestie și uh, blocările uh, comerciale. Uh, 65 uh, de miliarde de euro pentru a atinge standardele uh, din uh, agenda digitală, 10 miliarde pentru facilități pentru structuri și de învățământ și educație, în plus față de cele 90 de miliarde uh, cheltuieli uh, operaționale pentru a atinge uh, standardele Statelor Unite, 90 de miliarde pentru a reabilita serviciile de mediu și asigura securitatea aprovizionării cu apă, 130 de miliarde de euro pe an pentru a investi în cercetare și dezvoltare, pentru a atinge obiectivul de 3% din PIB și, nu în ultimul rând, circa 35 de miliarde de euro pe an uh, pentru activitățile legate de capitalul de risc. Toate aceste uh, cifre sunt uh, suplimentare. Persistența acestor decalaje duce la semne de întrebare în ceea ce privește competitivitatea Uniunii Europene uh, în viitor. Și cumva, după 10 ani de analiză, cred că este vremea să uh, privim Europa din punct de vedere al uh, dezvoltării unei economii globale și să vedem cât de repede ne mișcăm. Am făcut un studiu de investiții extensiv la care au participat 12.000 de companii, de la întreprinderi mici până la mari, în toate cele 28 de uh, uh, state uh, membre. Uh, studiul uh, confirmă faptul că redresarea investițiilor uh, ia amploare. Totuși, există motive de îngrijorare. 15% din firme raportează că activitățile de investiții în ultimii trei ani au fost mult prea scăzute pentru a asigura succesul activităților lor. În plus, în medie, firmele raportează faptul că mai puțin de jumătate uh, din echipamentul și instalațiile, mașinile uh, de care dispun uh, sunt la nivelul actual tehnologic. În ceea ce privește inovarea, majoritatea firmelor se concentrează pe adoptarea inovațiilor și nu pe operațiuni. Deci adopt practic inovații uh, de uh, ultimă uh, oră la nivel global. Lipsa muncii calificate este de asemenea o constrângere în ceea ce privește investițiile aici, cifre demografice neprielnice și migrația în afară, precum și sistemele de educație, joacă un rol important Apoi, reglementarea activităților. Accesul la finanțare uh, este o problemă pentru firmele mici și firmele care investesc uh, foarte uh, mult în active necorporeale, mai ales în ceea ce privește costul finanțării și cerințele de a depune garanții cu care se confruntă. Uh, ponderea uh, finanțării uh, este mai mare în statele membre care sunt cel mai mm, tare lovite de criza economică. V-am spus ceea ce facem în esență, în ce am făcut în Până acum, în 2016, am oferit 84 de miliarde de euro finanțare pe termen lung pentru a susține investițiile în domeniul public și privat. La o primă estimare, acest lucru a, ajutat uh, punerea în aplicare unor proiecte de investiții uh, în valoare de circa 280 de miliarde de euro. Uh, trebuie să Uh, avem în vedere că aceste proiecte trebuie să uh, se conformeze cu standardele sociale, economice, tehnice și de mediu. Tot ceea ce facem trebuie să poată să fie refinanțat pe piețele internaționale de uh, capital și dacă încălcăm reguli de bază, atunci investitorii uh, de pe piața internațională nu vor da uh, cei 70 uh, la 90 uh, de miliarde de euro în titluri de stat pe an. Această bancă nu numai că este încă în avangardă și un inovator, ci un mare emițător uh, de uh, obligațiuni de titlu de stat uh, verzi. Nu trebuie să subliniez și faptul că cei trei piloni ai planului Juncker sunt importanți. Ne concentrăm asupra EFSI cu preponderență, însă trebuie să-l ajutăm pe domnul Timmermans la Comisia Europeană și pe legiuitorii din Uniunea Europeană pentru a înlătura uh, blocajele la nivelul investițiilor și împreună cu Comisia uh, am uh, înființat un hub pentru investiții la nivel european, care este foarte important. Este o chestiune tehnică Uh, pe care trebuie să o abordăm. O să mă întorc uh, la impactul uh, finanțării în sesiunea de întrebări și răspunsuri care va urma. Suntem mândri de ceea ce s-a realizat cu EPSI. Vedem că ne îndreptăm în momentul de față către decizii privind noile reglementări și noua legislație nutrim speranța că ne veți da posibilitatea să câștigăm mai multă experiență cu structurile de guvernanță. Sperăm că vom avea perspective realiste atunci când este vorba de criterii și cuantificarea acestor criterii. Știți, de pildă, că atenuarea schimbărilor uh, climatice și eficiența energetică sunt uh, forța motrice activităților noastre zilnice, dar dacă stabilim ștacheta atât de sus încât uh, de la bun început nu putem să trecem decât sub această ștachetă și nu peste aceasta, vom da naștere unor frustrări majore deci așteptările nu trebuie să fie prea mari, deși vă asigur că vom păstra nivelul de ambiție. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Ryan Hayes, uh, de la PPE. Uh, salut prezența dumneavoastră în Comisia Econ. Uh, v-am primit uh, și în uh, propria mea circumscripție electorală în uh, Dublin. Așa cum ați spus, avem un decalaj în investiții între 650 și 700 de miliarde în Uniunea Europeană. În ceea ce privește EFSI și ceea ce s-a publicat până acum, unele state membre uh, au performat uh, foarte bine. Mă refer la țări cum ar fi Portugalia, Spania și Lituania, Estonia, Bulgaria. Uh, aceste uh, țări au fost uh, supuse unor programe, dar au primit investiții de la EFSI în raport cu PIB-ul. În raport cu alte țări care nu au performat atât de bine, inclusiv țara mea, care ar fi sfatul dumneavoastră? Este vorba de o lipsă de expunere care generează acest lucru sau e vorba de uh, băncile naționale de promovare? Uh, e o chestiune legată de guverne care nu aduc uh, propunerile de investiții de care este nevoie? Este uh, vorba uh, cumva de o neimplicare a uh, IMM-urilor? Pentru că componenta componenta cea mai mare a investițiilor făcute până acum provin din uh, companiile mici, ceea ce este un lucru cu totul încurajator. Și ce sfat ați da acestor uh, țări care nu uh, au uh, performat atât de bine? O a doua întrebare. Există percepția că mandantul, uh, mă scuzați, mandatul B ar putea uh, să fie schimbat uh, Uh, care este punctul dumneavoastră de vedere și care ar fi uh, impactul uh, asupra colectării de fonduri pentru BEI? Vă rog să respectați două minute și maximum trei minute pentru răspuns. Știu, domnule președinte, o să încerc să păstrez timpul totul este oarecum adevărat din ceea ce a spus. Concentrarea uh, IMM-urilor este un lucru pe care nimeni nu l-a avut în vedere în 1957, dar care a devenit predominantă. Și asta spune povestea deficiențelor sistemului bancar uh, din Europa. De ce trebuie să intervină o bancă de stat? Pentru că finanțarea IMM-urilor nu este o prostie, nu este uh, un proiect uh, imposibil, este o realitate. Uh, dar uh, băncile comerciale nu sunt favorabile finanțării IMM-urilor. A doua un al doilea lucru este legat de partenerii noștri. Așa cum am spus, uh, suntem o bancă uh, care colectează fonduri, uh, bancă de tip crowding in, emitem obligațiuni, titluri de stat, însă când am venit la bancă cu 5 ani în urmă, am văzut că de îndată ce avem aprobarea departamentului nostru, care există numai în banca noastră, atunci investiții investitorii uh, spun uh, a, bun, înseamnă că dacă BEI și-a pus uh, uh, apostila, înseamnă că uh, este un proiect viabil. Deci, băncile naționale de promovare trebuie și, el să, trebuie și ele să uh, își aducă contribuția. Uh, avem un partener uh, în băncile de promovare cu care putem să facem proiecte în țările mari, uh, Italia și uh, Spania. Este importantă colaborarea între băncile naționale de stat și băncile europene. Vedem necesitatea de a consolida Nu, n-am respectat timpul. Bun, vă rog să scădeți acest timp de răspuns din, uh, următoare, de la următoarea întrebare care mi se va adresa. vă înșperez. o să încep uh, ca și colegul meu Grace, referindu-mă la operațiune pe care Beiul a uh, finanțat-o în regiunea pariziană, pe care am inaugurat-o în prezența uh, președintelui uh, Franței uh, vinerea trecută. În, e vorba de un proiect social în cartiere defavorizate. Însă ați comparat banca cu capacitatea de intervenție a băncii mondiale. Mi se spune că Grecia, de pildă, ar putea să fie interesată de uh, credite de la Banca Mondială. Cum se face că nu BEI-ul poate să intervină în acest domeniu? Cred că ar fi interesant să știm acest lucru. Apoi, atunci când uh, uh analizăm puțin planul Juncker, ni se spune și ne-a spus uh, care este importanța sa din punct de vedere al impactului asupra strategiei de investiții la nivel european, totuși se pare că din punct de vedere al impactului macroeconomic nu am ajuns acolo unde ne-am propus. Și atunci când uh, văd lista, da, bun, n-am făcut uh, adunarea, ați spus că sunt cifre care uh, se adună de la un sector la altul, investiții pentru a face față provocărilor pe care le cunoaștem cu toții, ce propuneți pentru a uh, acoperi uh, acest uh, decalaj? Nu cred că acest lucru se poate face de către sectorul public singur și de către o bancă de stat. Sigur, băncile comerciale fac o treabă minunată, dar, în general, mediul de investiții în Europa trebuie să se îmbunătățească. Și povara cea mai mare, uh, de fapt, este pe umerii domnului Timmermans și al uh, colegilor uh, săi în încercarea de a înlătura obstacolele în calea investițiilor. Există o dimensiune în legătură cu care sunt cât se poate de precaut, pentru că nu este de competența mea și este oarecum periculoasă. Dar în efortul de a uh, reface sistemul bancar uh, după uh, criză, uneori am mers prea departe. Dacă ne uităm la necesitățile de finanțare pentru proiecte foarte mici, sunt extrem de mari și Astfel, instituțiile mici nu au posibilitatea de finanțare, de aceea ei se îndreaptă către băncile mari și uh, contractează uh, împrumuturi uh, globale pentru IMM-uri. Acum, în legătură cu Grecia, m-aș aștepta ca Banca uh, Mondială uh, să se concentreze asupra țărilor în curs de dezvoltare. Uh, Grecia nu e o țară în curs de dezvoltare, însă nevoile sunt atât de mari încât noi răspundem cu expunerea noastră în Grecia uh, față de 10% din PIB-ul uh, Greciei. Am fost singura uh, bancă în timpul crizei și rămânem banca care a ajuns la o dimensiune incredibilă. Deci, Toată lumea care vrea să ajute uh, Grecia este uh, binevenită. Robert Zile. Vreau să-l mulțumesc, domnule Hă, pentru această prezentare cuprinzătoare. A spus că uh, investițiile, mai ales de la fondurile de coeziune, sunt importante. De aceea și EFSI este important. Din punct de vedere structural, sectorul uh, uh, transport uh, a fost mai puțin vizibil în cadrul EPSI decât alte sectoare. În ceea ce privește această abordare sectorială și abordare teritorială, vedem unele evoluții, uh, proiecte aprobate de BEI în contextul EPSI, dar când ne gândim la partenerii uh, proiectelor noastre, în special municipalitățile din uh, Europa de Est, E vorba oare de finanțare privată uh, în aceste uh, proiecte, așa uh, cum este prevăzut de EPSI? Pentru că de multe ori sunteți mulțumiți de colaborarea și coparticiparea municipalităților în proiecte de transport, de pildă, municipalitățile se împrumută Uh, pe uh, piața locală. Dar uh, e vorba de bani publici și nu de bani privați și acest lucru este riscant. Sectorul public spune, bun, trebuie să contractăm mai multe împrumuturi și dacă vedem că acest lucru nu are un impact asupra indicatorilor, atunci acest lucru reprezintă o presiune pentru ministrii de finanțe. Nu credeți că acestea sunt uh, probleme care se vor amplifica în anii ce urmează, dacă mergem în ritmul acesta? Da, îmi dau seama de existența unui astfel de risc și uh, întotdeauna uh, trebuie să gestionezi riscul la nivelul băncilor. Nu poți să închizi ochii și să stai cu mâinile încrucișate. De aceea, împreună cu colegii din uh, departamentele economice și de la Eurostat, Vrem să elaborăm un manual pentru municipalități și pentru regiuni în legătură cu modul în care pot să valorifice în mai mare măsură fondurile uh, comunitare. Asta este o, o chestiune, să valorifice susținerea BEI și, trei, să le combine într-o manieră uh, compatibilă cu pactul de creștere și stabilitate. Acest manual a fost publicat cu 5-6 ani, 5-6 ă, luni, mă scuzați, în urmă. Este un bestseller și a depășit uh, aceste îndoieli cu privire la fin, uh, folosirea instrumentelor financiare. Uh, în unele țări ele sunt discreditate pentru că lumea crede că sunt prea scumpe, ceea ce nu este uh, deloc adevărat și, în al doilea rând, sunt precauți din cauza propriei experiențe uh, în urma crizei financiare. Deci trebuie să explicăm în mai mare măsură acest tip de finanțare și uh, trebuie să vedem uh, și să explicăm uh, mai bine uh, acest mix EFSI-ESI. Pentru că la nivel regional este uh, necesar acest lucru. Sigur, mult mai mult poate fi făcut la nivel regional în ceea ce privește EFSI. Silvie Gular. Bonjour, Werner. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Werner. În această săptămână am avut această celebrare și am discutat cu mai mulți cercetători. A fost destul de evident faptul că ar trebui să ne gândim mai bine la felul în care combinăm diferitele instrumente existente în Europa Cred că ceea ce face Consiliul European de Cercetare e să le dea mijloace cercetătorilor, astfel încât, bazându-se pe excelență, să își poată desfășura activitatea. Nu se face analiză geografică, politică. Există state care profită mai mult, altele mai puțin. Și aș spune că cei mai puternici devin mai puternici, cei mai slabi și mai slabi. Uh, și atunci cum se poate face o combinație între acești bani care merg în, în cercetarea fundamentală, nu toți, dar care sunt destinați acestea, cu o creare de infrastructură de cercetare, centre de cercetare, universități? Ați insistat pe bani investiți în uh, domeniul digital și așa mai departe. Să creăm un mediu unde diferitele instrumente, Orizont 2020, Planul Juncker și ceea ce fac statele membre, cred că important e și nivelul național, toate acestea să fie combinate astfel încât toată Europa să meargă pe același drum. V-ați gândit la o asemenea perspectivă? Spuneam la început că Țin cont întotdeauna de competitivitatea globală. Cred că aceasta este provocarea cea mai importantă pentru Europa în următorii ani. Și nu putem răspunde la această provocare dacă facem părțile puternice din Europa să fie și mai puternice și pe restul ele să în urmă când am călătorit prin Uniunea Europeană. Am putut să văd câteodată nu doar situația legată de cercetare, acesta e vârful exercițiului, ci am văzut felul în care, situația în care se aflau școlile în Uniunea Europeană. Eu cred că nu ne atingem responsabilitățile în ceea ce privește viitorul copiilor noștri. Cred că ceea ce ar trebui să facem ar fi să încercăm ca banii din granturi pentru statele membre, regiuni, orașe și în Uniunea Europeană și capacitatea de multiplicator pe care are banca, toate acestea să uh, colaboreze și să ajutăm țările care au încă probleme foarte mari în Uniunea Europeană. Nu ar trebui să vorbim doar de finanțarea prin beia IMM-urilor, următorul tramvai într-o capitală, ci de îmbunătățirea a tot ce începe de la educație și ajunge până la cercetare. Ieri am avut o reuniune fascinantă cu cercetători uh, din diferite țări și am văzut că există o nevoie de a integra mai bine ceea ce facem între sectorul privat și public. Până la urmă avem nevoie de sectorul privat astfel încât să înregistrăm progrese. În plus, trebuie să regândim o parte din mediul nostru legislativ Marea slăbiciune a Europei în anumite domenii e că în cercetarea de bază și apoi la dezvoltarea de noi produse inteligente, da, aici suntem numărul unu în lume pe multe domenii, însă odată ce produsele dezvoltate ajung la maturitate pe piață, apoi noi avem constrângeri în ceea ce privește introducerea pe piață. Apoi aceste produse reapar odată pe piață cu o etichetare coreană sau americană. Așa că trebuie să lucrăm aici la această interfață între procesul de dezvoltare a produselor și comercializarea acestora. Cred că cu sprijinul dumneavoastră, prin Orizont 2020, utilizarea altor fonduri și activități, putem să facem foarte multe. Inovarea rămâne în urmă în prioritățile Uniunii Europene și acest fapt trebuie să se schimbe. Mulțumim, Paloma Lopez. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, domnule Hoyer. Am trei întrebări. Vă spuneam că am trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește EFSI. Însă nu vă voi întreba despre numărul de proiecte, de împrumuturi, ci despre adiționalitate. Nu cred că investițiile s-au îmbunătățit, deși se presupune că s-a înregistrat un succes. Bineînțeles, e dificil să existe o creștere în investiții în timp ce există austeritate în serviciile publice și pentru angajați. În același timp, noi ne dorim ca EFC să facă ceea ce făcea UE sau B înainte, cu toate că e o altă complexitate a produselor. Vorbeați de sprijinul pentru IMM-uri. A funcționat bine în Spania, dar exista și înainte. Acum doar a existat o mică schimbare, nu s-a venit cu niciun fel de plus valoare. Curtea Europeană de Conturi are anumite îndoiele în ceea ce privește extinderea EFSI, tocmai din aceste motive. Ce părere aveți dumneavoastră în acest sens? Și dacă există doar o cosmetizare a activităților BEI sub acest buget? O a doua întrebare. Nu ați făcut niciun comentariu în ceea ce privește activitățile BEI în exteriorul UE. M-ar interesa acest fapt. Mie mi se pare că nu țineți cont de Carta Drepturilor Fundamentale, pe care ar trebui să o respectați. Aș dori să știu cum puneți dumneavoastră în aplicare această cartă și dacă aveți un protocol pentru a verifica că împrumuturile pe care le dați, în mod direct sau indirect, nu cumva finanțează proiecte din Palestina sau Sahara de Vest, în teritoriile ocupate. Și apoi, proiecte ambasador. Au mai existat asemenea proiecte și în trecut. Există un proiect în Mursia, un proiect local pe care aș dori să îl menționez, care are de-a face cu reconstruirea după cutremurul care a avut loc în 2011. Trebuia ca totul să fie încheiat până în 2017. Aș dori să știu ce va face BEI pentru a se asigura că se primește finanțarea. Mulțumim, vă rog să vă încadrați în timp, pentru că dacă nu, ceilalți colegi nu vor avea timp să întrebe și ei. Bineînțeles că nu sunt de acord cu îndoielile exprimate de Curtea Europeană de Conturi, însă trebuie să ținem cont de ele mai ales pentru că putem să vorbim împotriva adi- adiționalității FC foarte ușor. Putem lua fiecare proiect în parte, fiecare un proiect pentru IMM-uri sau un mare proiect uh, public sau pentru companii și putem spune acest proiect individual ar fi putut fi finanțat și fără FC sau BEI, fără îndoială. Dar nu există nicio îndoială nici în următorul caz. EFSI permite grupului BEI să crească în mod uh, semnificativ activitățile cu profilul de risc care este mai ridicat față de împrumuturile obișnuite. Așa că nu e corect să se spună că EFSI extinde pur și simplu acțiunile făcute oricum de BEI sau acțiuni care ar fi putut oricum fi finanțate. Nu mhm. este adevărat. Înainte de EFSI, BEI putea să facă doar câteva operațiuni limitate de risc, care însemnau cam 6% uh, din, 66% din finanțarea noastră totală odată cu garanția UE, până la 30% dintre asemenea activități sunt înscrise la activități speciale cu acel uh, risc pe care îl menționam. FSI credem că va crește volumul de operații cu risc ridicat de la 4 miliarde la, la 15-20 de miliarde de euro pe an. Deci trebuie să privim totul din perspectiva unui portofoliu de proiecte și nu a proiectelor individuale. În ceea ce privește drepturile fundamentale, Acestea fac parte din evaluarea fiecărui, fiecărui proces și suntem supravegheați îndeaproape în acest sens. Cred că mecanismul pentru depunere de plângeri și echipa noastră de investigații sunt foarte active. Câteodată avem asemenea plângeri pe care le urmăm și încercăm să îndepărtăm problemele. Avem rapoarte anuale în ceea ce privește responsabilitatea corporatistă și cred că conștiința noastră este curată pe aceste chestiuni. În ceea ce privește proiectul din Mursia, nu pot să vă răspund la întrebare acum. Vă voi da întrebări în scris, pentru că nu cunosc acest proiect. Mulțumim, Mauli Scott Cato. Ce? Um, Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut, BEI a investit 19 miliarde de euro un sfert din împrumuturile totale în proiecte care luptă împotriva schimbărilor climatice. Dumneavoastră ați spus că sunteți lideri în ceea ce privește investițiile de mediu. Ca membru al verzilor, eu salut aceste obiective ale BEI cu 20% din energia din Uniunea Europeană să vină din surse regenerabile până în 2020. Însă înseamnă că nu trebuie să mai investească deloc în infrastructură bazată pe combustibil fosil. Așa că eu mă întreb ce vă gândiți, cum arată investițiile viitoare viitoare în combustibilii fosili în cadrul BEI și când credeți că veți încheia aceste tipuri de investiții? Și încă o întrebare rapidă legată de situația din Regatul Unit. Știți că guvernul din Regatul Unit privatizează banca noastră de investiții uh, ecologice și banca care este acum cea care se va ocupa de acestea e mult mai bine cunoscută pentru investițiile în combustibilii fosili. Așa că v-aș întreba, în ceea ce privește Regatul Unit și succesul în ceea ce privește investițiile din, prin cadrul BEI pe componenta ecologică. E o poveste de succes sau nu? Și apoi, cum uh, va arăta impactul legat de aceste 20% pentru energie în Uniunea Europeană, pentru statul din care vin eu, și anume Regatul Unit? Cât despre schimbările climatice, activitățile legate de aceste acțiuni pe schimbările climatice, această bancă uh, e foarte importantă când vorbim de instituțiile multilaterale financiare. Acest lucru a fost vizibil când pregăteam COP21, noi am fost forța, forța motrice în Lima și am reunit băncile regionale de dezvoltare și băncile mondiale. Voi spune mai multe despre Banca Mondială mai târziu, însă nu am fost uh, forța motrice acolo. Ne-am uh, luat angajament în ceea ce privește COP21. După aceea ne-am prezentat obiectivele noastre, 20% din împrumuturi legate de combaterea schimbărilor climatice sau acțiuni legate de mediu. Apoi am trecut acest test întotdeauna și am promis 35% pentru activități în afara Uniunii Europene, dar care au o dimensiune legată de schimbările climatice. Până în 2020 ne vom atinge și acest obiectiv. Regatul Unit, Brexitul. Brexitul e o pierdere uriașă pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru această bancă. Pentru că Regatul Unit a fost, este unul dintre partenerii noștri cei mai importanți când vine vorba de climă și de energii regenerabile. De aceea ne va lipsi foarte mult din bilanțul nostru de succesuri pe care vi le vom prezenta. Și cred că nu va fi ușor să compensăm lipsa Regatului Unit. Într-o funcție anterioară, eu știam foarte bine despre proiectul despre care ne vorbeați și spun cu tristețe că îmi pare rău că dispare această instituție în Regatul Unit, însă nu ține de mine. Acum nu pot să fac asemenea comentarii. Cred că vom duce dorul Regatului Unit când vorbim de eficiență energetică, energetică și schimbări climatice, dar și când vorbim de dezvoltare. Și e un semnal de alarmă pentru ceilalți. Dacă Uniunea Europeană își dorește să rămână la fel de puternică în aceste domenii, atunci ceilalți trebuie să facă mai mult. Doamnă, domnule președinte, pentru că mai am un minut, întrebam și de combustibili fosili. Da, foarte important. Politica noastră energetică e una neutră în ceea ce privește tipul de generare energetică. Avem standarde foarte înalte în ceea ce privește limitele de emisii, însă nu putem să impunem statelor membre ce surse energetice să prefere, atât timp cât noi vedem că standardele de emisie foarte înalte sunt îndeplinite, putem să cooperăm cu statele membre. Dacă cineva își dorește să meargă și mai departe, atunci ar trebui să o facă uh, pe lângă noi și e din nou o decizie a statelor membre cu sprijinul Parlamentului European. Mulțumim, domnul Aneman, să are cuvântul. Voi vorbi în limba mea maternă olandeză, dacă îmi permiteți. Încă o întrebare pentru dumneavoastră în ceea ce privește rolul pe care îl aveți sau îl are BEI și anume în ceea ce privește migrația sau criza refugiaților. În primul rând, mă refer la inițiativele pe care le-ați putea avea și planuri de investiții externe. Ați putea avea un rol important. Am avea 5,3 miliarde și 3,5 sunt folosite pentru această inițiativă privind rezistența. Se vorbește de multe ori despre greutățile care există în legătură cu transparența, durabilitatea, drepturile omului, instabilitatea regimurilor autoritare cu care aveți de-a face. Așa că întrebarea mea e următoare. Cum credeți dumneavoastră că trebuie să arate noul rol politic care v-a fost conferit pentru că până la urmă sunteți aici pentru a crea legături și aveți în cadrul BEI know-how-ul de care e nevoie pentru noile îndatoriri. Cum le veți pune în practică într-un mod concret? Vă mulțumesc! ar trebui să știți că BEI e activă încă de la început în afara Uniunii Europene. Cam 10% din volumul nostru total de împrumutări, adică aproape 10 miliarde de euro pe an. E o sumă importantă. În ceea ce privește Africa, de exemplu, suntem prezenți pe întregul continent prin uh, oamenii noștri, pentru că avem un mandat pentru cooperare BEI și facilitare. Suntem prezenți cu un proiect de investiții. Africa nu e un teritoriu necunoscut pentru noi. Cât privește recunoașterea crizei migrației, a fost nevoie de ceva timp, spre surprinderea mea. Îmi amintesc o reuniune a Consiliului unde am spus următorul lucru. Necesitatea de a face față acestor provocări legate de migrație înseamnă investiții. Le-am spus miniștrilor de finanțe, va ajunge totul pe masa dumneavoastră, va fi nevoie de investiții. Investiții în țările de primire, în țările de tranzit, de exemplu Balcanii Occidentali, țările de destinațiile, mai ales din nord, acolo e nevoie de investiții foarte mari. Și până la urmă veți fi întrebați, ați tratat doar simptomul sau aveți, ați făcut ceva și în ceea ce privește cauzele migrației. Și de aceea am oferit un pachet pachet de idei. Văd acum că vine Comisia Europeană cu planul de investiții externe, salut acest plan și cred că trebuie să ne integrăm activitățile în această structură generală, însă va fi nevoie de timp. Discutăm de jumătate de an, deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Sper că la sfârșitul președinției malteze va exista un consens în acest sens, încă nu există. Inițiativa privind rezistența la cerința Consiliului European de acum un an e deja în prelucrare. Proiectele se desfășoară deja pe teren și de aceea cer sprijin pentru această inițiativă, pentru că eu salut tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Însă e nevoie de încă peste 700 de milioane de bani sub formă de granturi din partea statelor membre și Comisiei Europene până în 2020. E o sarcină importantă și cred că următorul val de migrație va veni în acest an și provocările legate de acesta și nu peste 2 ani. Există această inițiativă privind rezistența, a început deja și Trebuie să ne asigurăm că va fi o parte integrantă din planul extern de investiții, iar banca, prin capacitățile sale exterioare din afara Uniunii Europene, e bine pregătită pentru asemenea cazuri și colaborează foarte bine cu celelalte instituții. Am făcut un efort foarte mare numit Boost Africa, să impulsionăm Africa, astfel încât să fie îmbunătățite perspectivele antreprenorilor tineri din Africa. 100-500 dintre ei pe continent, totul poate fi extins. Foarte multe multe state membre trebuie să sprijine asemenea proiecte. Și cred că banca nu încearcă să înlocuiască agențiile de granturi, ci încearcă să vină cu o perspectivă economică pentru cei care s-ar putea gândi că pot să rămână totuși acasă. Mulțumim! Acum, stimați colegi, trebuie să grupăm întrebările. Primul care ia cuvântul e domnul Chirțos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hoyer, cred că BEI este o instituție a Uniunii Europene de succes. Cu toate acestea, mulți dintre colegii mei consideră că banca ar avansa mai bine pentru a promova niște, practi, niște sisteme fiscale mai transparente prin a impune reguli intermediarilor financiari cu care colaborează. Credeți că puteți să-i convingeți pe intermediarii financiari să accepte regulile BEI sau e o problemă, o problemă de ajustare a legislației naționale uh, la intermediarii financiari? Și dacă am timp, Aș mai avea o a doua întrebare. Dacă ne-ați putea spune mai multe despre situația legată de Brexit și BEI. Există proiecte în desfășurare în care e implicat și Regatul Unit. Și atunci, cum va arăta BEI după Brexit? Domnul Catalin Ivan. vorbesc în limba română. Și întrebarea este foarte scurtă și se referă la obiectivul, unul, de, unul dintre obiectivele principale ale BEI, acela de a impulsiona investițiile în uh, Uniunea Europeană, pentru că avem economii dezvoltate, să zicem, cele 15, unde investițiile sunt, unde există expertiză, unde uh, Există o tradiție în a face proiecte de anvergură mare, cu valoare mare, uh, cu mix financiar între banii de la Banca Europeană de Investiții, fonduri structurale și alte, alte surse de finanțare, dar acolo unde avem uh, un deficit de investiții, în general vorbim de regiuni uh, slab dezvoltate, fără tradiție în a dezvolta proiecte mari de investiții și unde nu există nici expertiza necesară pentru ca astfel de proiecte să aibă loc. Eu cred că rolul Băncii Europene de Investiții trebuie să fie acela de a sprijini investițiile ținând cont și de uh, criteriul geografic, astfel încât acestea să fie echilibrat repartizate la nivel de Uniune Europeană și să asigure pe cât posibil și expertiza împreună cu Comisia acolo unde aceste investiții încă nu au loc, în țările din Europa Centrală și de Est, mai degrabă în uh, regiunea de est a Uniunii uh, Europene, pentru că este nevoie foarte mare de investiții, dar lipsește în primul rând uh, expertiza. Thank you, uh, Mr. Mulțumim, domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în ceea ce mă privește, ce au făcut uh, Comisia și uh, Parlamentul pentru a spori această adiționalitate, mă întreb dacă mergem în direcția cea bună cu propunerea noastră. Dumneavoastră spuneați că trebuie să găsim adiționalitate din surse mai curând decât din proiecte adiționale suplimentare. Și atunci ce ne-ați propune în acest sens? Apoi, în ceea ce privește uh, implicarea băncilor naționale de promovare, joacă un rol important acestea, după cum s-a spus deja, și consider că ar trebui să fim mai ambițioși în materie de implicare a acestor bănci. Mă întreb ce părere aveți și dumneavoastră și mă întreb dacă aveți intenția cumva de a lucra mai îndeaproape cu aceste bănci promoționale și Mulțumesc mult. În primul rând, domnule Hirtos, mulțumesc pentru uh, sprijinul pe care ni l-ați oferit. Evident, cunoașteți în profunzime instituția noastră. Întrebarea noastră ținea de promovarea unor sisteme fiscale transparente și echitabile. Noi înțelegem foarte bine cât de importante sunt evoluțiile globale în acest context. Participăm la toate forurile mondiale pe această temă și încercăm să promovăm un sistem mai echitabil și mai transparent. Banca monitorizează în mod constant evoluțiile europene și internaționale pentru a ne asigura că standardele noastre țin cont foarte bine și reflectă ce se întâmplă și la nivel internațional în materie de bună practică și standarde aplicabile. De exemplu, dacă ne uităm la ce se va întâmpla pe viitor în materie de fiscalitate și noi am luat măsuri pentru a Eh, clarifica puțin obligațiile de diligență, de transparență și de garanții împotriva fraudei fiscale. Toate acestea se regăsesc acum în noile contracte pe care Banca Europeană le semnează cu eh, partenerii săi. Însă, sunt obiective ambițioase pentru că modificările se întâmplă în fiecare moment, în fiecare zi trebuie să fim extrem de vigilenți și să participăm în aceste organisme internaționale în care aceste elemente sunt conturate și suntem evident gata să participăm. În ceea ce privește Brexitul, ce va fi, care va fi situația după Brexit. O situație nefericită, toată lumea va fi nefericită, mai ales Regatul Unit va fi nefericit, dar asta e pleacă. Uh, regret sincer, dar asta e. Vor fi consecințe. Am discutat cu domnul președinte înainte de a ne întâlni. Spuneam că va trebui să găsim o, o cale alături de grupurile parlamentare europene care se ocupă de negocierile prin Brexitul pentru a ne asigura că, într-adevăr, uh, înțelegem pe deplin care este relevanța băncii europene de investiții în acest context. Uh, aceste cifre care se tot vehiculează nu sunt binevenite, nu. Ce trebuie să facem este să vedem exact care este rolul Băncii Europene de Investiții în acest context al Brexitului, cu implicații pentru bugetul european. Însă, noi nu ținem de bugetul european, noi suntem o instituție capitalizată, o instituție de piață, cu un volum de obligațiuni de jumătate de miliard, de uh, 500 de miliarde uh, de euro. Și dacă vă uitați la bugetul Uniunii Europene de 151 de miliarde pe an, noi gestionăm 85 de miliarde pe an. Regatul Unit deține 16% din acțiunile noastre, avem un portofoliu remarcabil în Regatul Unit, în domenii importante pentru viitorul Uniunii Europene. Deci, e important ca liderii politici și dumneavoastră să înțeleagă pe deplin care este situația. Sunt uh, elemente care țin foarte mult de fluctuațiile de pe piață. Operăm pe o, capital, pe o piață internațională de capital și va trebui să găsim într-adevăr o metodă de a ne asigura că liderii și politici înțeleg pe deplin implicațiile contextului și vă dau și dumneavoastră ocazia să înțelegeți într-adevăr amploarea situației. Avem un serviciu special pentru Brexit, pentru că ce se întâmplă acum nu ține de, de uh, mersul de zi cu zi la afacerilor noastre. Avem o echipă specială de experți cu experiență uh, matematicieni și juriști și îi așteaptă o muncă extrem de laborioasă. La întrebarea domnului Ivan acum, înțeleg pe deplin natura problemei, însă trebuie să vă spun că din câte vedem din Fondul European de Investiții Strategice, există o, o, o reprezentare regională contraciclică. Uh, dacă vă uitați la, la lista țărilor în funcție de eh, PIB pe cap de locuitor și vedeți care țări au beneficiat cel mai mult, cred că cu excepția Italiei și Spaniei, care sunt pe locul 7 și 9, deasupra sunt doar țări din eh, Europa de Est. Deci avem succes acolo, însă evident trebuie făcute mai multe și asta presupune și constituirea de capacități la nivel național pentru țara noastră rezervele încă neutilizate pentru stimularea afacerilor și proiectelor publice este încă enorm. Și cred că după ce se mai așează situația și pe plan politic, în următoarele luni o să vedem clar ce mai facem, în special prin activitate suplimentară de consultanță. Însă dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în trecut, unul dintre principalii noștri experți e în București și e acolo de multă vreme. Deci uh, facem uh, activități de, de consiliere în regiune, însă aceste capacități nu au fost suficient exploatate. Chiar am avut discuții și proiecte concrete tocmai uh, menite a duce lucrurile mai departe pe acest plan. Dar nu se poate lucra fără sprijinul băncilor promotare naționale. Și asta ne, ne aduce înapoi la întrebarea pusă de domnul Mato și țara dumneavoastră e un exemplu bun, mai ales în materie de finanțare a IMM-urilor. ICO are nevoie de noi și noi de ei, pentru că altfel nu avem o interfață cu IMM-urile din această țară. Deci cooperarea cu băncile naționale, băncile promotoare naționale trebuie să fie extinsă. Noi am făcut oferte și o să facem oferte și către agențiile naționale de promovare pentru dezvoltare pentru că, într-adevăr, sunt o componentă esențială. Și ar mai fi un lucru pe care nu trebuie să-l uitați toți membrii Parlamentului European. Prezența băncilor naționale de promovare operează în, în mod diferențiat. Și nu cele cinci mai mari o să ia grosul. Nu. Trebuie să ne asigurăm că cooperăm și cu băncile din statele membre mai mici și inclusiv cu cele care încă nu au o bancă promotoare națională. Da, avem numele mari din sectorul bancar alături de noi, dar e nevoie de cooperare și cu, în, din alte țări. Mulțumim, Onas Fernandez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Două întrebări două întrebări uh, precis țintite și sper să uh, se poată răspunde la ele. În planul Juncker, ideea de ridicare a nivelurilor de investiții în Europa nu presupunea doar îmbunătățirea investițiilor din sectorul privat, ci se concentra și pe investițiile în sectorul public. Din acest punct de vedere, oferta de capital sau de platforme în sectorul public însemna o incompatibilitate cu pactul de stabilitate și creștere. Mă întreb dacă lucrurile merg așa cum trebuie. Care e evaluarea băncii uh, europene de investiții a acestor platforme în sensul în care planul Juncker ar trebui să aducă un plus de investiții? Aveți exemple pozitive și în materie de revizuire a planului Juncker, cred că ar fi important ca aceste platforme să fie revizuite. Și a doua întrebare ține de centrul consultativ. Crearea acestui centru consultativ, care face evaluări pentru proiectele de investiții, a venit ca o veste bună. Însă, încă o dată, impresia mea e că nu știm exact în ce măsură uh, acest centru funcționează așa cum trebuie. Câte, cât la sută dintre proiecte ajung la acest centru consultativ și apoi ajung să primească finanțare sub planul Juncker? Deci platformele și centrul consultativ. Thomas Mann? Mulțumesc, domnule Hoyer. Colegii mei tocmai au vorbit de ce provocare reprezintă IMM-urile V-aș da un alt exemplu din Frankfurt am Main. Eu sunt din Hesa. Acolo s-a dat un împrumut de multe milioane de euro pentru terminalul 3 care să fie realizat. Aștept, ne așteptăm să avem cu 40 de milioane de pasageri mai mult pe an. E deja o schimbare importantă și cred că se pot crea și multe noi locuri de muncă. Există cooperare continuată și se ține cont de dimensiunea de viitor la asemenea proiecte, chiar dacă e greu de stabilit câteodată așa ceva. Apoi, platforma europeană în ceea ce privește investițiile. E un proiect important ca investitorii să știe ce să facă cu achizițiile publice, dar și autoritățile, pentru că de multe ori ele nu știu de ce fel de asistență tehnică au nevoie și pentru proiectele locale. Acest nou instrument, această platformă, ce variantă de inovare are? O platformă la care să poate să apeleze oamenii când au nevoie de consiliere. Ce fel de speranțe aveți în ceea ce privește aceste modificări făcute? Thank you, Nina Gil. Mulțumim, Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hoyer, Ah, sunt pe deplin de acord cu ce a spus dumneavoastră în legătură cu Brexitul și de altfel despre Brexit vreau să vorbesc și eu. În circumscripția mea avem uh, spitalul uh, metropolitan Birmingham Midland uh, um, care beneficiază de finanțare sub FC1 și deservește într-adevăr un număr mare de locuitori și de asemenea joacă un rol important în regenerarea unei întregi zone. Ce mi-ați putea spune în legătură cu continuarea acestor proiecte după Brexit. Și apoi, o întrebare ce ține de rolul uh, Băncii Europene de Investiții în materie de acțiune externă, pentru că o să jucați un rol tot mai mare atunci când va fi vorba de a răspunde la crizele umanitare sau a refugiaților în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Acest plan european de investiții externe e practic o versiune a EFSI, dar ce lecții au fost învățate de la EFSI care ar putea să fie aplicate în planul de investiții? Și înțeleg că mandatul dumneavoastră pentru creditare externă este în curs de revizuire. Asta înseamnă că s-ar putea să se facă ă, tăieri pentru anumite zone, cum ar fi Asia. Și atunci mă întreb, multe dintre aceste proiecte ă, țin de schimbările de climă. Care ar fi consecințele sistării acestor proiecte în materie de implicare europeană și de interes strategic în regiunile respective. Ați vorbit deja despre a, uh, a, uh, schimbările de climă când ați discutat cu colega mea, Cato, dar cum ne putem asigura că investițiile menite a aduce a, succesul uh, sau atingerea obiectivelor COP22 Știm că planul EFS este esențial în atingerea obiectivelor COP21. Domnul Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Cer scuze că n-am putut să vin mai devreme la ședință. Articolul 308 din tratat, din tratat care cere fondarea acestei bănci, cere ca acționarii băncii să fie state membre. Știți că Marea Britanie o să-și vrea banii înapoi. Ce planuri faceți în acest sens? Cum îi veți cum le veți prezenta situația acționarilor care rămân? O să vă ajustați portofoliul pentru a da înapoi un volum mare de, de uh, lichidități către Regatul Unit sau o să faceți o distribuție în specie, transferând uh, un portofoliu de credite către guvernul uh, britanic în loc de o rambursare în lichidități. Sau ar fi mai ușor dacă Marea Britanie ar crea un fond suveran în acest sens? Cam care credeți că ar fi calendarul în care ați putea răspunde la solicitarea Regatului Unit? Dar și jumate. Ar trebui să încep cu partea de consiliere și flexibilitatea platformelor. Sunt elemente absolut esențiale. Vor fi posibile îmbunătățiri și trebuie categoric să avem în vedere astfel de îmbunătățiri, noi o să încercăm să venim cu maxim de flexibilitate pentru că știm că partenerii noștri nu au acces direct la garanțiile bugetare europene, și pe când noi avem acces. Componenta de, de consider este esențială și vine să întărească capacitatea autorităților de management de a formula proiecte și de a le pune în aplicare. Și asta e o problemă în anumite țări din sud-estul Europei. Domnul Fernandez vorbea de băncile naționale și de platforme. Avem platforme pentru 16 bănci promotoare naționale și o să vedeți că nu vorbim doar de bancă, ci și de o filiera fondului. În multe țări e nevoie ca întreprinzătorii să primească încurajări stimulente. Și cred că avem într-adevăr posibilitatea de a face acest lucru prin Fondul European de Investiții, care e tot mai activ în state membre în care acum câțiva ani nu era prezent deloc. Lucrurile, prin urmare, merg destul de bine. Avem uh, fondul pentru internet în bandă largă, ar fi un exemplu, mai ales în ceea ce privește aceste țări, e tocmai a fost lansat și suntem extrem de optimiști din acest punct de vedere. Pe proiectele locale, uneori se întâmplă lucruri extrem de încurajatoare, alteori extrem de descurajatoare. În țările pe care le cunoaștem cele mai bine avem exemple bune și exemple la fel de oribile, de vorba de aeroporturi. Dacă un proiect ca cel de la Frankfurt vine ca parte a unei a strategiei europene de transport, atunci pentru noi e o idee bună să ne gândim să investim acolo. Însă, știți că în trecut uh, am participat la multe proiecte aeroportoare în Uniunea Europeană și vom continua să fim prezenți dacă, într-adevăr, putem veni cu plus valoare europeană la aceste proiecte. Și categoric, așa stau lucrurile cu cazul menționat de dumneavoastră ca pași următori, mă aștept la lucruri mari. Facem mai multă decât tind să, să observe uh, ministerele din statele membre atunci când e vorba de implicarea comunitară și regională. By the way... În acest context, uh, cartea la care m-am referit uh, elaborată împreună cu Eurostatul este foarte importantă, pentru că uneori nu există uh, acces la informații atunci când e vorba de instrumentele financiare, atât la nivel local cât și uh, național. Deci trebuie să depășim o serie de uh, prejudecăți în legătură cu aceste instrumente financiare, atâta vreme cât finanțarea se face într-o manieră Uh, cât se poate de bine uh, definită. Nu trebuie să discredităm aceste instrumente financiare pentru că, al minteri, comunitățile uh, locale nu le vor avea în vedere și vor avea în continuare prejudecăți cu privire la acestea. Ați vorbit despre spitalul din Birmingham. M-a deranjat ceea ce au spus după aceea directorii spitalului în legătură cu finanțarea BEI însă uh, în general a fost uh, o investiție bună și uh, pot doar să sper că în contextul Brexit ca răspuns la ultima întrebare care mi-a fost adresată, deci pot să sper că vom ajunge la o manieră civilizată de a negocia ieșirea din Europeană a Regatului Unit, pentru că nu este în interesul cuiva, nici al uh, pacienților al spitalului, al regiunii, nici al uh, asistentelor poloneze care lucrează acolo pentru că dacă nu negociem lucrurile în mod adecvat, nu va fi bine. Și cred că uh, în această privință există o mare provocare continuarea activităților în Regatul Unit este pertinentă. Pentru moment, uh, Regatul Unit uh, este un acționar. Sunt uh, proiecte bune care dau bine în bilanțul nostru și nu este niciun motiv să le înlăturăm. Pe de altă parte, Regatul Unit în momentul de față este membru al Uniunii Europene și protocolul privind privilegiile și imunitățile îi se aplică în continuare. E vorba de protejarea activelor noastre în Regatul Unit, ceea ce nu e deloc ușor. Uh, negocierile Brexitului, uh, așa cum sunt uh, percepute de public, Uh, sigur că asta depinde de domnul Barnier și de modul în care uh, sunt uh, promovate, însă să sperăm că Uh, lucrurile vor merge bine. Nu e vorba numai de numărul mare de uh, active care se găsesc uh, în Regatul Unit. Regatul Unit deține 16% din acțiuni și sperăm că le vom putea răscumpăra în momentul în care Brexitul va avea loc. Deci vom fi foarte implicați în următorii ani și uh, Sper că aceste negocieri vor avea loc în spiritul necesar dacă vrem să colaborăm bine cu Regatul Unit și în uh, viitor. Sper că uh, nu vom avea uh, prea multe probleme. În ceea ce privește greenwashing-ul, uh, proiectul nu este uh, finalizat. Noi uh, urmărim uh, un proiect până în momentul în care este rambursat în totalitate. Deci, până în 2052, deci va trece ceva vreme, deci este important să ne asigurăm că promotorii de proiecte și investitorii își vor respecta promisiunile atunci când e vorba de mediul social și alte standarde până în momentul semnăturii. Trebuie să îndeplinească toate angajamentele pentru că există dispoziții potrivit uh, cărora dacă aceste uh, condiții nu sunt îndeplinite, uh, creditul poate fi anulat. Îmi pare rău că nu am respectat uh, uh, timpul, dar am vrut să răspund uh, tuturor întrebărilor. Am depășit doar cu 5 minute. A fost uh, foarte interesant, ca de obicei, și pot să vă asigur, Parlamentul uh, cunoaște cât de importantă uh, este beiul um, negocierile Brexit și uh, vrem să ne implicăm în acest proces și vom fi în strânsă legătură cu dumneavoastră și cu instituția dumneavoastră. Mulțumesc tuturor, mulțumesc președintelui Hoyer, ne luăm la ora 3.